Mes chers collègues, je vous propose de commencer. Dragi colegi, vă propun să începem lucrările noastre. Încă nu e toată lumea prezentă, suntem ziua de luni, avioane au mai întârziat, însă avem o ordine de zi destul de plină, de aceea vă propun să începem lucrările noastre. Și acum, uh, punctul 1, adaptarea ordinei de zi. James Ellis. James, te rog, ai cuvântul. Alain, cher président. Uh... Alain, dragă președinte, acum câteva luni de zile Uh, președintele intervine pentru a aminti că doar James are cuvântul. James. Acum câteva luni a avut amabilitatea de a prezenta, prezenta un uh, proiect pilot și ca urmare a acestui anunț m a rugat să urmăresc acest subiect îndeaproape. Știu că astăzi nu mai avem timp să discutăm despre asta, dacă te aduci aminte am discutat deja acum câteva zile, dar aș vrea să știu dacă putem înscrie acest punct pe următoarea ordine de zi a următoarei noastre ședințe, pentru că sunt multe de comunicat colegilor. Doamnă președinte, foarte bine, vă mulțumesc. Într-adevăr, James uh, urmărea aproape un proiect pilot pentru instaurarea unui fel de grup de lucru, analiză și gândire interinstituțional, care și-a început deja lucrările, iar rezultatele acestui grup de lucru sunt foarte interesante, nu numai pentru Parlament, ci și pentru Consiliu și pentru Comisie. Deci, ar fi bine cel puțin așa își dorea James, să putem face o analiză cu ocazia ședinței noastre. Săptămâna aceasta avem în mod excepțional o ședință de doar o jumătate de zi, deci nu se poate face asta, dar vom scrie acest punct pe ordine de zi a unei uh, ședințe următoare. Foarte bine, dacă nu, nu sunt observații pe marginea ordinii de zi, aceasta este considerată a fi adoptată, dar cu o schimbare. Domnul Giovanni Lavia m-a anunțat că punctul 11, și anume măsuri specifice în domeniul agriculturii în favoarea zonelor ultraperiferice, nu este încă gata. De ce? Pentru că Comisia Agri, care este competentă pe fond, a acumulat oarecare întârziere pe marginea acestui dosar, deci domnul Lavia dorește ca acest punct să fie amânat pentru o ședință ulterioară. Pe de altă parte, aș dori să amintesc faptul că vom avea un vot organizat la ora 17 și vom amâna până la finalul ședinței noastre, deci după voturi, Punctul 9, consacrat semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Uh, raportor fiind domnul Surian. Surian. Uh, domnul Surian are o altă ședință în momentul de față. Ah, mă iertați, domnul raportor din umbră, Gualtieri, din partea socialiștilor, este cel care nu va putea fi prezent decât la finalul uh, acestei ședințe. Uh, Acum, salut directorul general din partea uh, Direcției Generale pentru Bugete din partea Comisiei și vom avea curând și o delegație de cetățeni care vin din Portugalia și încă o delegație din partea cetățeni, a unor cetățeni din Franța care vor asista la lucrările comisiei noastre. La un moment dat eu voi pleca între ora 16 și ora 17 pentru a merge într-o sală alăturată, pentru că vom avea un schimb de opinii cu președinții parlamentelor naționale care țin de familia mea politică și anume PPE-ul, care au înscris pe ordinea de zi a discuțiilor lor problema finanțării bugetului european. Deci, din punct de vedere politic, mi se pare important să pot explica cum anume la Parlamentul European, uh, prin raportul uh, domnului Gariga și a Comisiei uh, Șure la ultima uh, ședință plenară uh, să explicăm deci care sunt prioritățile noastre pentru bugetul european pe viitor. Deci mă voi întoarce la această ședință la ora 17 și doamna Haug, vicepreședinta noastră, mă va înlocui timp de o oră, deci, între 4 și 5. Apoi, în atenția coordonatorilor. Noi am prevăzut o ședință a coordonatorilor de la ora 18.30 până la 19.30, dar, din păcate, PP-ul nu va putea fi prezent. Și eu, la rândul meu, de asemenea, am o, o problemă, nu voi putea fi prezent, de aceea vă propun pur și simplu să amânăm această ședință a coordonatorilor, mă adresez celor care sunt prezenți în sală, o amânăm pe săptămâna viitoare, în momentul în care vom fi la Strasbourg. Pentru că, pe ordinea de zi de astăzi, nu e nimic urgent pentru pentru coordonator. Deci vom putea face acest lucru săptămâna viitoare. Deci secretariatul vă va contacta și vom vedea care vor fi subiectele uh, pentru studii. Avem nevoie de nume pentru anumite studii. Acest lucru figurează în dosarul scris care în principiu l-ați uh, primit. Dar asta veți vedea cu secretariatul. Deci aceasta este deocamdată agenda noastră. Acum anunțul din partea președintelui, comunicarea ale președintelui. Vă rog frumos, un pic de liniște. Deci, comunicări din partea președintelui. Aș dori să vă informez despre calendarul zilelor următoare și despre deciziile ce vor trebui să fie luate referitoare la procedura de lucru pentru perspectivele financiare plurianuale. Deci, 2014-2020, Parlamentul European a exprimat deja care sunt prioritățile sale, alegerile sale, orientările sale în rezoluția pregătită de Comisia SURE, pe care am votat-o în plen luna trecută. Acum, pe baza acestui document, Comisia Europeană va adopta păi mâine, deci miercuri, în cursul zilei de miercuri, propunerile sale oficiale, care, pentru prima dată, vor prelua, pe de o parte, propunerile obișnuite în ceea ce privește cheltuielile pentru o perioadă de șapte ani de zile, deci 2014-2020 în funcție de categorii bugetare și, pe de altă parte, și aici intervine noutatea, vor exista și propuneri de reformă în ceea ce privește resursele proprii. Deci, trebuie să înțelegem că vor exista propuneri pentru a crea noi resurse proprii, așa spunea domnul Barroso ca urmare a prevederilor tratatului de la Lisabona, care permite Comisiei Europene să facă astfel de propuneri pentru resurse proprii. Și Comisia va prelua sugestiile noastre va răspunde sugestiilor Parlamentului European care au fost clare exprimate, în așa fel încât uh, să existe această reformă a resurselor proprii, în așa fel încât Uniunea Europeană să poată să dispună de resurse cu adevărat proprii, cât mai repede posibil și să nu mai depindă de contribuțiile naționale care sunt uh, numite în mod abuziv și greșit uh, ca fiind resurse proprii. Deci asta pentru miercuri. Comisia dorește să-și onoreze angajamentul luat în fața Parlamentului și anume ca <clears throat> Parlamentul să fie prima instituție care va primi aceste comunicări, înainte chiar de a fi comunicate presei. Deci acest lucru va avea loc fie miercuri seara, fie joi dimineața, în fața conferinței președinților de grupuri politice, care conferință va fi extinsă în așa fel încât anumiți uh, deputați să poată participa. Conferința președinților este cea care hotărăște modalitățile concrete. Deci, în această săptămână toate aceste informații vor fi publice. Deci invit purtătorii de cuvânt ai uh, grupurilor politice și, bineînțeles, și uh, reprezentanții din punct de vedere bugetar din partea diferitelor comisii parlamentare să fie prezenți și să facă uh, acele comentarii pe care le vor uh, estima a fi utile cu începere de joi. Noi am prevăzut și vă rog să notați acest lucru în agentele dumneavoastră. Am prevăzut uh, ca, dincolo de această prezentare din, în fața conferinței președinților care va avea loc acea, în această săptămână, dar care va fi cu ușile închise, deci in camera, noi am prevăzut, deci, posibilitatea ca reprezentanții comisiei să aibă ocazia să explice în mod public, să prezinte în mod public, să răspundă la întrebări și să participe la o dezbatere pe marginea acestor propuneri în cadrul Parlamentului. Deci, săptămâna viitoare, când vom fi în Strasbourg. Acest lucru va avea loc fie luni seara în Comisia noastră pentru bugete și atunci domnul Lewandowski va veni, sau dacă nu, marți după amiază în ședința plenară și atunci va fi președintele Barroso împreună cu domnul comisar Lewandowski. Rămâne încă de văzut ce modalitate vom alege, pentru că va depinde de conferința președinților și va depinde și de președintele Barroso. Însă vă rog să, men- să rețineți uh, acest lucru și să notați în agenda dumneavoastră luni seara la ora 19.30 sau dacă nu marți în plen pentru că va fi ocazia de a avea uh, o dezbatere cu reprezentanții comisiei pe această temă. Apoi, va trebui să ne organizăm pentru a pregăti negocierea și vor exista anumite puncte ce vor trebui să fie finalizate. Ele vor fi examinate mai întâi la nivel de coordonatori, în așa fel încât ulterior să putem trece în comisia noastră cu aceste decizii. Doresc să vă amintesc faptul că am instaurat o comisie temporară, deci pe care o cunoașteți, Comisia SURE, care pregătește orientările generale ale Parlamentului. Acest lucru a fost deja realizat. Comisia SURE nu mai există, a fost dizolvată, a făcut o, o muncă extraordinară, îi aducem aici un omagiu și acum Comisia pentru Bugete este cea care se va ocupa de negocieri. Și vom vedea cum ne vom organiza concret pentru a derula cât mai bine aceste negocieri, plecând de la aspectele următoare. Mai întâi, Consiliul, de fapt președinția Consiliului, președinția ungară, ce va fi urmată de alte trei președinții, și anume cea poloneză, cea daneză și cea cipriotă. Deci, președinția a acceptat că înaintea fiecarei ședințe a Consiliului Afaceri Generale, care dezbate cadrul financiar plângeri anual, să există o ședință premergătoare, o ședință de lucru premergătoare cu o delegație din partea, Parlamentului. Deci împreună va trebui să hotărâm care va fi exact componența acestei, acestui, acestei delegații. Deci aceasta este o primă noutate. Apoi, trebuie să vă amintiți faptul că era una dintre sugestiile, solicitările pe care noi le-am înaintat în momentul în care am negociat bugetul pentru anul 2011, deci în decembrie anul trecut. La momentul respectiv n-am reușit să obținem o decizie oficială din partea Consiliului Consiliului de Miniștri, uh, celor 27 de miniștri, dar între timp am reușit să obținem acest lucru și asta prin intermediul unei decizii luate de către cele patru președinții uh, prin rotație. Deci, în momentul în care uh, negocierea ar dura mai mult decât durata acestor uh, președinții, acest lucru ar putea crea un precedent. Deci, iată, noi am obținut un punct fundamental și anume că vom avea ocazia în fiecare lună să ne exprimăm pe mai avansează lucrările la nivelul Consiliului. A doua uh, informație nouă, referitoare la resursele proprii, uh, la nivelul Consiliului va exista o modificare. Nu Consiliul Afaceri Generale se va ocupa de acest lucru, ci Ministrii de Finanțe, Ecofin Buget. Deci va trebui să vedem dacă și din partea Parlamentului vom avea exact aceeași echipă de negociere pentru cheltuieli și pentru uh, venituri sau dacă vom opera o modificare. Și în final, o altă idee. Parlamentul a lansat o sugestie uh, preluată în, în rezoluția Comisiei Sure și anume ca ansamblul dosarului să poată fi pre negociat, să fie evocat într-o dezbatere cât mai extinsă și mai largă posibilă, în asociere cu parlamentele naționale. E bine, această sugestie pare să fie interesantă nu numai pentru Comisia Europeană, ci și pentru președinția poloneză. Deci, s-ar prea putea ca încă din această săptămână, din partea Comisiei Europene probabil, dar cu siguranță din partea președinției poloneze, să avem nu numai aluzii la această sugestie, ci mai degrabă un acord de principiu pentru a putea instaura o astfel de conferință. Și poate chiar și mai mult decât atât, poate vom avea propuneri și mai precise. Evident, va trebui să reacționăm la toate uh, intervențiile și să vedem ce va, ne va propune Comisia sau ce ne va propune președinția poloneză. Iată deci, dragi colegi, toate informațiile pe care le am la dispoziție în momentul de față pe marginea acestui dosar extrem de important. Aș dori de asemenea să subliniez întregere faptul că uh, Comisia Europeană a fost extrem de eficientă pentru a menține confidențialitatea uh, lucrărilor. Deci, vedeți că Wikileaks nu are nimic de spus în ceea ce privește posibilitatea de a lucra în mod discret pentru a pregăti toate aceste uh, întâlniri. Peste 48 de ore toate documentele vor fi pe masa de discuții și vom putea cu siguranță lucra în mod eficient. Acum, între timp aș dori să salut o delegație din partea uh, Asociației Șefilor de Întreprinderi din Portugalia. Sunt invitații colegului nostru, domnul Fernandes, Uh, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această întrunire. Uh, noi suntem, uh, spre deosebire de, Parlament, de Consiliu și de Comisie, noi suntem o instituție perfect transparentă. Tot ceea ce facem noi, dezbaterile noastre, sunt difuzate în direct pe internet. Deci astăzi avem plăcerea și onoarea de a vă saluta. Dacă lucrările noastre vă interesează, cu siguranță veți avea ocazia în mod repetat, cel puțin de două ori pe lună, să mergeți pe internet și să urmăriți în direct dezbaterile noastre. În momentul în care la Comisia de Bugete cineva e, se pune pe gândire, atunci dintr-o dată se ambalează, se ambalează spiritele și toată lumea e pe internet. James Ellis. În ceea ce privește anumite subiecte specifice în, în Parlamentul nostru, în ceea ce privește procedura de negociere cu Consiliul și cu Comisia, nu am înțeles prea bine cum anume putem să informăm pe colegii noștri care sunt rezultatele concrete ale acestor discuții. Poate dacă am reușit acest lucru, am eliminat multe obstacole. Domnul președinte, da, bineînțeles, vă voi ține informați, vă voi informa, vă voi comunica toate informațiile pe care le voi avea la dispoziție. Deocamdată, ceea ce știu și lucru care mi-a fost comunicat în mod neoficial, însă suficient de precis pentru a fi oarecum autorizat să vă spun acest lucru, este că metoda de lucru uh, prin care am putea asocia parlamentele naționale a fost primită în mod favorabil de către Comisia Europeană și de către Consiliu. Și deci, președinția poloneză deja se aplecase asupra acestei idei. Deci, s-ar putea, s-ar putea să avem uh, prezi, precizări din partea președinției poloneze în acest sens chiar în această săptămână. Evident, vi le voi comunica imediat, odată ce, sau dacă nu, această săptămână, săptămâna viitoare, când ne vom vedea. Foarte bine, vă mulțumesc pentru atenție și acum vă propun să trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi și anume un dosar pe care îl cunoaștem foarte, foarte bine, referitor la reforma regulamentului financiar. E vorba de raportul colegilor noștri, doamna Gresle uh, și domnul Rivelini, din partea COCOBU. Uh, doresc să-l salut pe domnul Bostock, membru al Curții de Conturi și care, ca urmare a discuțiilor cu raportorul nostru, dorește să ne prezinte avizul Curții de Conturi în această etapă a procedurii. Curtea și exprimase deja o opinie referitor la reformele pe care le va introduce acest uh, regulament, a urmărit îndeaproape lucrările Consiliului, Comisiei și iată că acum ajungem la un stadiu final. Deci este foarte bine să avem ocazia de a cunoaște care este opinia Curții de Control. Dar înainte de a da cuvântul domnului Bostock, mai întâi aș dori să dau cuvântul raportorilor noștri. Da, sunteți aici în sală foarte pe scurt, tocmai pentru a ne prezenta lucrurile. Inge. Vă mulțumesc. Există două documente la dispoziție, pe de parte raportul nostru, pe de altă parte amendamentele noastre. Este vorba de un număr de aproximativ 260 de amendamente. Multe dintre acestea le-am înaintat chiar eu împreună cu co-raportorul. Aș dori să îi rog pe colegi să aibă răbdare și să ne înțeleagă, deoarece este vorba de un proces care se află într-o modificare perpetuă. Se desfășoară foarte multe discuții cu Comisia Europeană, a cărei propunere se bazează pe uh, lucruri propuse deja din mai anul trecut. Comisia a corectat anumite lucruri și, ținând seama de acest proces, am înaintat anumite amendamente noi. Aș dori să înțelegeți acest lucru. Este doar așa putem merge înainte și îmi pare rău, dar va trebui să mai înaintăm câteva amendamente care vor fi uh, cuprinse într-o uh, listă de vot foarte detaliată și noi lucrăm acum tocmai la această listă uh, detaliată. Discutăm foarte mult, nu doar cu Comisia, dar și cu Curtea Europeană de Conturi și cu alte autorități naționale de audit pentru a ajunge la sfârșit la un rezultat pentru care vor fi responsabili uh, mai mulți autori, să spun. Nu, nu doar noi vom fi autorii raportului final. Până la urmă va fi vorba de autori multipli, uh, diverse instituții implicate și așa mai departe. Tocmai pentru a evita situația că Consiliul va renunța să treacă foarte ușor peste raportul nostru. Doresc să vă spun că uh, Săptămâna viitoare vom avea o nouă întâlnire de lucru și sper că în cadrul acestei întâlniri vă vom putea prezenta această listă. Astăzi ați primit um, articolul 56, noua formă modificată de noi. Și astăzi aș, aș dori să uh, doresc, doresc să vorbesc despre acest articol 56 care se referă la gestiunea partajată a acestor fonduri. <clears throat> În cadrul acestui articol respectăm propunerea comisiei, dar uh, aducem amendamentele uh, înaintate de colegii Jens Geier și de alții. Acestea reflectă lucruri care sunt conținute deja în cadrul unui document neoficial al uh, comisiei. Deci reflectăm pur și simplu această poziție a, comis- a comisiei. Am încercat să uh, dăm mai multe uh, uh, titluri. am introdus, am ținut cont până la urmă și avizul venit din partea Comisiei Regii în ceea ce privește împărțirea autorizărilor. Există o autoritate de acreditare, dar pe lângă uh, acest proces am prevăzut și existența posibilității unei autori- autorizări din partea și prin intermediul uh, statelor membre. În ceea ce privește competențele acestei autorități, care este acreditată de către statele membru, de către un stat membru. Informațiile care ar trebui să fie transmise de această autoritate la nivel european, aici am precizat care sunt sarcinile comisiei. Am precizat faptul că trebuie să existe o declarație națională de asigurare care să fie semnată la nivelul uh, ministerial, să fie semnată de un uh, ministru. Am scurtat și puțin și calendarul. Această, această declarație trebuie să fie înaintată până în data de 15 martie a fiecărui an și am, uh, am încercat să ținem seama de toate propunerile venite din partea colegilor, mai ales din, venite din partea doamnei Gerbrandi și domnului Mulder. Din păcate nu am putut să uh, ținem uh, seama, să luăm în seama uh, modificările înaintate de, cole- de anumiți colegi, cum ar fi domnul Cozzolino, care se orientează mai mult um, înspre poziția reprezentată de Consiliu. Cred că trebuie să luăm o hotărâre foarte clară și noi am considerat că este bine să alegem sistemul propus de comisie, eventual sistem care poate fi dezvoltat mai departe. Acum, vom trimite un uh, document referitor la articolul 56. Este vorba de un uh, tabel din care veți putea uh, vedea foarte clar ce lucruri au fost preluate Um, nu este uh, forma uh, finală, dar considerăm că prin uh, forma noastră propunerea comisiei este clarificată mai mult. Apoi, dorim să avem un amendament de compromis în ceea ce privește transferurile. După părerea noastră, ar trebui să avem la dispoziție, Parlamentul ar trebui să aibă la dispoziție șase, șase săptămâni, dar um, în ceea ce privește transferurile de informare. În acest caz, cred că ar trebui să renunțăm la traducerea acestor transferuri în toate uh, limbile, ci să avem la dispoziție doar uh, limbile de lucru. Cred că uh, astfel putem să păstrăm în continuare prerogativele Parlamentului. În ceea ce privește actele de delegate actele dele- delegate. Aici, pentru noi foarte importantă este poziția legislativă a Parlamentului. Ce se întâmplă uh, dacă nu putem ajunge la o concluzie în ceea ce privește un act de- delegat? Dacă avem uh, dorința de a modifica anumite lucruri, uh, acest lucru trebuie să fie reflectat de către comisie. Și acest lucru este important pentru că um, actul legislativ uh, și regulamentul financiar este un act în care este nevoie de, în care este nevoie de existența actelor delegate. Suntem confruntați așadar cu, cu această problemă. Um, ar trebui să renunțăm la, la, la aceste prevederi dacă nu, dacă avem actele delegate, acestea trebuie să uh, funcționeze astfel încât să respecte uh, poziția Parlamentului. Acestea pot fi um, combătute doar parțial, nu în uh, totalitate. Astăzi am avut o întâlnire și în ceea ce privește clădirile și pe lista de vot avem compromisuri pe care le-am discutat împreună cu doamna uh, Monica Holmeier. Ne dorim, în principiu, o, o, o mai bună informare, nu, neap- nu neapărat mai multe informații, dar informații de mai bună uh, calitate. Uh, pe scurt spus, este vorba de un dosar care devine din ce în ce mai complicat și eu aș dori să încheiem cât mai repede acest uh, dosar deoarece uh, lucrurile se tot uh, ramifică în cadrul acestui dosar. Săptămâna aceasta ne-am uh, întâlnit și cu autoritatea um, europeană responsabilă pentru protecția datelor personale și trebuie să ținem cont de um, cazuistica din cadrul Curții Europene de, de, justiție, de Justiție și veți vedea săptămâna viitoare uh, veți regăsi anumite amendamente care să țină seama de uh, sugestiile făcute de Autoritatea Europeană de Protecția Datelor Personale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Inge, pentru această prezentare foarte clară și pentru activitatea sa. Au cerut cuvântul mai mulți colegi și vă propun acum să dăm mai apoi cuvântul reprezentantului Curții de Conturi, care poate să-și exprime părerea cu privire la activitatea raportului nostru și ar putea să răspundă apoi întrebărilor colegilor noștri. Doamna Brandner. Ähm, Vă mulțumesc. Aș dori să prezint foarte pe scurt avizul din, venit din partea Comisiei AFET. Comisia AFET a votat acest aviz săptămâna trecută și poate este nevoie de anumite clarificări în ce privește acest uh, aviz. Amendamentul 4 din acest aviz cere o transparență mai mare în ceea ce privește fondurile transmise la organizațiile internaționale, mai ales la Organizația Națiunilor Unite. Nu este deloc clar câți bani merg la ONU, lucru care um, este puțin uh, trist. Deci ar fi bine să avem o situație mai clară, deoarece um, este bine să vedem ce servicii sunt uh, întreprinse de Comisie, de Uniunea Europeană și ce servicii de uh, ONU. Amendamentul 5 reprezintă o, o veche cerere a Parlamentului, o linie bugetară separată pentru misiunea Uniunii Europene, Apoi un alt amendament care cere o mai bună informare a Parlamentului uh, înaintea organizării unor misiuni uh, ex de politică externă. Apoi este vorba de un uh, alt amendament care se referă la politica de securitate și externă în Uniunii Europene. Este vorba de, pre- de prevederile articolului 27, uh, unde ar trebui să existe un, uh, un proces progresiv. Doamna uh, Gres, Gresle a, a modificat acest lucru, a spus că nu, acest proces nu poate să fie progresiv, însă AFET dorește să revenim la conceptul de progresie, dar cu o limitare de până la șase luni Știm cât de necesar este uneori ca misiunile să ajungă cât mai repede la fața locului, dar ar fi bine într-adevăr să există acest uh, termen limită. Un alt uh, compromis asemănător uh, se regăsește la articolul 83, unde Comisia propusese să se facă excepții pentru uh, ajutorul umanitar, pentru uh, gestionarea crizei și așa mai departe Comisia a adăugat dacă acest lucru este justificat printr-o situație urgență. Noi, ar, noi ne dorim să clarificăm for, formularea, uh, să precizăm faptul că este vorba de situații de criză din afara Uniunii Europene. O flexibilizare asemănătoare poate fi uh, regăsită la articolul 14 și aici este vorba de operațiunile de ajutor umanitar, de protecție civilă și am dorit să adăugăm aici în țări terțe care se află în procesul de tranziție înspre uh, un sistem democratic sau în țări care se află în se confruntă cu o situație de conflict. Am văzut ceea ce se întâmplă acum în Africa de Nord și am văzut cât de puțină flexibilitate a Um, a avut Uniunea Europeană în răspunsul ei și uneori ar fi bine uh, dacă am putea să reacționăm în mod adecvat în asemenea situații. Un alt punct se referă la prevenirea uh, conflictelor și în acest domeniu există prea puțină uh, flexibilitate pentru a reacționa la timp. Aș dori să mă refer la un alt punct, amendamentul 16, unde se abordează tema sprijinului general bugetar. Aș dori să amintesc în acest context cele spuse de Comisia DEVER. În, cazul, în cadrul Comisiei pentru Dezvoltare se discută acum o carte verde despre sprijinul bugetar general. Un, este vorba de un proces politic care să definească unde își va folosi Uniunea Europeană aceste fonduri. Există opinii pozitive față de acest lucru, opinii negative. Noi am, pre- am preluat un alineat, alineatul 2, care, care după părerea noastră, uh, respectivă uh, reprezintă uh, conținutul adecvat. Este vorba de țările partenere care să respecte principii um, cu care sunt de acord donatorii externi și organizațiile internaționale. După părerea noastră, noi ar trebui să adăugăm aici mai multe criterii, de exemplu, uh, o dezvoltare economică inclusivă, justiție socială și acest lucru este important în contextul dezbaterii legate de situația din Grecia. Noi uh, propunem acest lucru și nu ne dorim să anticipăm toată discuția uh, pe care va avea loc cu Comisia, dar ar trebui să mai adăugăm un lucru la a treia parte, unde uh, doamna Gresle susține pe bună dreptate că Comisia ar trebui să sprijină controlul parlamentar în țările respective. În același timp, suntem de părere că uh, situația este uh, prea puțin diferențiată și ar fi foarte uh, util dacă am putea uh, sprijini de, uh, organizații internaționale, cum ar fi Transparency International, pentru a consolida rolul societății civile. Acestea ar fi propunerile noastre, sper că veți fi de acord cu ele și vă mulțumesc pentru că ne-ați, m-ați ascultat. Fernandes. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Fernandes. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să felicit pe doamna raportor pentru această activitate laborioasă și extraordinară. În același timp doresc să adresez o întrebare și să fac uh, o sugestie. În ceea ce privește articolul 5, uh, numărul 4, în ceea ce privește ratele dobânzii, cred că statele membre ar trebui să fie încurajate de fiecare dată când există rata dobânzii să obține cea mai bună rată. Dacă aceste sume ale dobânzii ar, ar fi deduse apoi din respectivul program, uh, nu mai există niciun fel de încurajare. Iar, um, după mine, ar trebui să existe un sistem prin care uh, ratele dobânzii care uh, rezultă din acest fond ar trebui să fie însumate acestui program și nu deduse, fiindcă dacă sunt deduse, atunci nu nu există nicio încurajare pentru a se obține cele mai bune rate, iar această obținere a ratelor celor mai bune ar trebui să fie o obligație din partea statelor, pentru statele membre, pentru beneficiari. Doam, doamna Jensen. Thank you, Chairman. Um, I have a small intervention. Mulțumesc, doamna președintă. Eu aș dori să iau cuvântul în numele domnului Mulder, care este raportor din umbră, dar care nu poate fi prezent astăzi aici. În primul rând, doresc să-i mulțumesc lui Ingeborg pentru munca imensă pe care a depus-o. Cred că anumite lucruri ar trebui să fie discutate mai mult. Domnul Mulder consideră că ar trebui să fim atenți, să nu intrăm în prea mult detaliu de exemplu, da, prin uh, transferarea regulilor de implementare în uh, regulamentul uh, financiar. În același timp, ar trebui să ne asigurăm că nu creăm reguli care vor deveni prea dificile, vor deveni prea birocratice doar pentru a păstra prerogativele Parlamentului. Ar trebui să avem o atitudine mai flexibilă din acest punct de vedere. Foarte important pentru domnul Mulder este articolul 56. Aici este vorba de declarațiile naționale de uh, gestionare, un lucru care l-a preocupat pe domnul Mulder mulți ani. El este puțin sceptic uh, vis-a-vis -vis de această nouă idee de a avea o autoritate intermediară care să se ocupe de aceste declarații. Trebuie să fim foarte atenți. Eu înțeleg că există diferite modalități de organizare în diferitele state membre, deci uh, trebuie să fim uh, inventivi pentru a ne asigura că statele membre sunt mai responsabile. Există o organizare, o organizație diferită în uh, Germania față de organizația specifică a unor state mai de dimensiuni mai mici. Și acest lucru cred că este un argument pentru a găsi soluții diferite. Înțeleg, desigur, că trebuie să discutăm acest lucru, dar, uh, după cum am spus, uh, domnul Mulder are o atitudine sceptică față de această propunere. Vom analiza însă cu atenție această propunere. Însă nu trebuie să uităm că um, organizarea în statele membre este foarte diferită, lucru care ar putea să reprezintă un obstacol în fața unei soluții universale. Aș dori dacă un aspect ar fi clarificat mai în detaliu. Poate domnul președinte se va, se va referi mai târziu la acest lucru. Procedura referitoare la compromisuri și care este calendarul. Avem suficient timp la dispoziție conform uh, calendarului original pentru a negocia toate aceste lucruri sau poate ar fi mai realist dacă am propune uh, votarea în luna uh, septembrie. Aceasta ar fi o întrebare din partea grupului nostru. Ne-am dorit să avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta toate aceste lucruri care sunt foarte importante. Este vorba de un domeniu vast și complicat și nu toată lumea este, uh, cunoaște atât de bine acest lucru. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Anne. Mulțumesc, Anne. Bineînțeles, uh, o să urmărim de aproape calendarul uh, pentru ca fiecare să aibă timpul necesar pentru a analiza situația, pentru a pregăti amendamentele și pentru a putea vota cum trebuie. Știu că este tehnic și deloc ușor. Doamna Holmeier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, doresc să-i mulțumesc colegei Gresle din inimă pentru că a muncit atât de mult pe marginea acestui regulament financiar și pentru că a creat pentru noi astfel o adevărată valoare adăugată. Cred că este important să, um, ca poziția Parlamentului să fie reflectată cât mai bine în noul regulament financiar. Trebuie să stabilim foarte clar care sunt uh, uh prerogativele comisiei în acest punct de vedere. Acum, în, în ceea ce privește clădirile, astăzi am avut o discuție foarte bună și mă bucură faptul că pe viitor vor, sunt prevăzute niște granițe foarte clare referitoare la uh, necesitatea de notificare a Parlamentului când va fi vorba de cumpărarea unor noi uh, clădiri. Cred că colegii ar fi foarte interesați de ce se întâmplă cu clădirile dacă ar ști câte fonduri se cheltuiesc în acest, uh, în acest domeniu. Aș dori să-i mulțumesc uh, din nou doamnei uh, Gresle pentru poz- poziția dumnei, însă nu cred nu cred că mergem prea mult în, în detaliu Însă, dacă într-adevăr ne dorim informații, dacă dorim să participăm la acest proces de decizie, atunci avem nevoie de anumite informații pentru a putea uh, lua uh, decizia respectivă. Doar așa ne putem formula opiniile proprii. Este așadar necesar ca în regulamentul financiar lucrurile să fie uh, clar definite. Parlamentul European este foarte responsabil uh, și înțelege care este rolul său și uh, consider că a primit un nou, o nouă sarcină în urma tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, Laslo Surian are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru munca desfășurată și vreau să vă spun că îmi dau seama că nu este gata domnul raportor să um, introduc acum uh, niște amendamente care se apropie foarte mult de poziția Consiliului, dar până la urmă cred că domnia sa ar trebui să uh, folosească o parte a acestei propuneri. Vom vedea până la urmă uh, cum se vor finaliza, care va fi rezultatul negocierilor. În cele din urmă sunt într totul de acord cu colegii noștri de la ALDE și anume că acest subiect uh, este unul greu, avem nevoie de timp la dispoziție, dar uh, cred că la PPE noi ar trebui să finalizăm lucrurile cât mai curând cu putință. În această etapă, aceasta nu este ultima etapă, avem nevoie de un pas înainte și cred că ar trebui să menținem calendarul pe care îl avem la ora actuală și să sperăm că toate sugestiile uh, colegilor vor putea fi incluse în timp util în documentul final. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dau cuvântul lui domnului Bostock, reprezentantul Curții de Conturi. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să răspundem amendamentelor înaintate de membrii comisiei. E vorba de 482 de amendamente, dar care nu se referă la textul consolidat, așa cum a spus doamna Gresle. O să încer, încep cu câteva laude. Dorim să vă mulțumim pentru unele amendamente. Amendamentul 230, unde se solicită ca Uh, curtea să fie consultată cu privire la regulamentul uh, regulamentul nostru pentru achiziții publice, așa cum s-a propus în regulamentul 6 de anul trecut. Amendamentul 433, 423 și 26, vorba de regulamente uh, financiare, sau 423, cum am spus, unde se vorbește despre un cadru foarte clar pentru folosirea acestor instrumente. Noi salutăm această abordare. Instrumentele financiare, instrumentele financiare ar putea să fie o alternativă folositoare, dar trebuie să fie folosite într-un cadru în care să se țină cont de riscuri și să existe răspundere deplină. Amendamentul 376 are ca scop îmbunătățirea uh, prefinanțării un domeniu loc ușor. 438, 439, 440, 443 și 444 se referă la standardele internaționale de contabilitate și unele îngrijorări în acest sens. 437 uh, 456, 57 aduce unele schimbări pe care le recomandăm și noi în avizul 6. Amendamentul 474 este vorba de agențiile de auditare, unde eh, și aici dorim să vă mulțumim, fiindcă acest eh, text ar trebui să ducă la un audit eh, mai rentabil pentru agenții. Acum, unele critici, dacă îmi permiteți. Amendamentul 384 auditele, ă, rapoartele de audit intern ar deveni publice. După mine s-ar reduce um, caracterul folositor al acestora care sunt destinate ă, gestiunii trebuie să fie sincere și nepărtinitoare, iar dacă uh, Uh, iar dacă vor fi publice, nu vor mai fi nici atât de curajoase, nici atât de uh, nepărtinitoare. Amendamente cu privire la riscul uh, erorii și gestionarea partajată fac noi propuneri, cum ar fi amendamentul 282, care implică Curtea de Conturi în ceea ce privește um, pragul riscului de eroare, dar instituțiile politice, nu Curtea de Conturi, trebuie să decide în acest sens. Amendamentele 352 și 354 implică Curtea în ceea ce privește de relațiile naționale o competență care nu ne este destinată prin tratat. Amendamentul 458 ne dă competența de a cere auditarea cheltuielilor instituțiilor naționale, dar acestea nu, sunt subordonate nouă, acestea funcționează în conformitate cu Constituția, Constituția Națională și anumite reguli naționale, noi conlucrăm cu ele uh, iar relația noastră ar avea de, superi, de suferit dacă noi uh, uh, am fi superiorii lor. Noi dorim uh, să uh, ne păstrăm caracterul carismatic uh, și să nu ne implicăm prea mult la nivel național, să cooperăm în continuare cu omologii noștri, instituțiile de audit din statele membre. Acum, amendamente care ar afecta modul în care funcționează Curtea de Conturi. Am uh, cinci uh, lucruri de spus aici. În primul rând vreau să mulțumesc uh, colegilor dumneavoastră care au depus amendamentul 145, 184 și 185 care au eliminat unele elemente negative din propunerea comisiei. În al doilea rând, domnul Odi a făcut unele propuneri care ar scurta foarte mult calendarul în ceea ce privește prezentarea conturilor consolidate și publicarea raportului anual al curții, precum și uh, Uh, declarația de asigurare, este vorba de 445 până la 448. Așa cum v-am spus uh, și mai înainte, vreau să-i mulțumim domnului Odi pentru amendamentele separate în ceea ce privește standardele contabile. Uh, care ar fi trebuit să fie folosite pentru declarațiile financiare consolidate, dar, din, păcate, din păcate, nu am putea să publicăm un raport anual um, asemenea celui pe care îl um, publicăm acum pe baza calendarului propus de domnul Odi. Și raportorii au înaintat unele amendamente care propun schimbări mai puțin radicale ale calendarului. Este vorba de 176, 177, 181, 182 și 183. Acestea sunt, aceste schimbări sunt mai puțin radicale, dar uh, ne-ar pune totuși foarte multe probleme, a reduce cu două săptămâni timpul pe care îl avem la dispoziție în ceea ce privește mm, uh, verificarea legalității și, uh, regulari, și caracterului reglementar al tranzacțiilor, ar reduce timpul pe care îl avem la dispoziție în ceea ce privește uh, aprobarea raportului anual uh, și uh, definitivarea procesului de publicare a raportului. Data publicării va fi și ea devansată cu două săptămâni, dar nu se face nicio propunere care să uh, ofere, să ofere un sprijin curții de conturi în ceea ce privește accelerarea acestui proces. Vom primi în continuare răspunsurile comisiei, ceea ce până pe data de 30 septembrie, așa cum se întâmplă și acum, ceea ce ne-ar îngreuna foarte mult procesul. Uh, publicarea raportului. Noi uh, vă rugăm să nu uh, sprijiniți uh, amendamentele înaintate cu privire la calendarul la calendar. Dar noi salutăm posibilitatea de a discuta cu Parlamentul, Comisia și Consiliul pentru a putea identifica modalitatea de a grăbi lucrurile, calendarul și calendarul de descărcare. Ar fi foarte bine ca aceste discuții să fie foarte cuprinzătoare și să includă unele idei care nu, sunt, nu se oglindesc în propunerea comisiei. Și în ultimul rând, unele amendamente vor să reglementeze modul în care sunt transmise informațiile de audit eh, instituțiilor eh, europene și statelor membre. Este vorba de amendamentul 180 și 234 461, 463 și 464. Curtea um, este de acord că aceste informații preliminare ar trebui să ajungă foarte rapid la organismele auditate, dar um, suntem de părere că Constatările preliminare țin parte de procedurile interne ale Curții de Conturi, care nu ar trebui să fie reglementate de regulamentul financiar, iar um, aceste informații ar trebui să rămână confidențiale așa cum este normal în ceea ce privește comunicarea printre, dintre auditor și organismul auditat, ar putea, am putea să avem în acest sens o declarație din partea Curții de Conturi, poate ar fi de ajutor. Domnule președinte, mi-ați cerut uh, să uh, răspund întrebărilor adresate de membrii comisiei. S-a vorbit despre micromanagement, microgestiune. Aici este vorba de un element politic, în ce măsură regulamentul financiar ar trebui să reglementeze um, la nivel de amănunte, dar noi dorim să vă spunem că Comisia este gestionarul prim în ceea ce este punerea în aplicare a bugetului și această răspundere necesită și uh, oarecare discreție și confidențialitate a gestiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. vielen Dank. Ups. Vă mulțumesc. Acum și Comisia ne-a tras atenția că dorește să ia cuvântul și Comisia va lua cuvântul. Însă aș dori să vă aduc aminte, doresc să aduc aminte atât comisiei cât și uh, celor care urmează să ia cuvântul, că am preluat uh, un calendar <laughs> care mi arată foarte clar că nu avem mult timp la dispoziție, deci vă rog să fiți foarte succinți. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte succint, așa cum mi-ați cerut. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc doamnei Gresle, cu care am conlucrat în mod foarte intens în ultima vreme și vreau să vă spun că, într-adevăr, am înregistrat progrese. De aceea țin să-i mulțumesc din partea Comisiei. Dar dacă îmi permiteți, acum aș dori să revin la câteva puncte care au fost evocate, tocmai pentru a clarifica lucrurile. În ceea ce privește mai întâi uh, transferurile bancare de fonduri. Noi suntem în continuare convinși că nu există suficientă flexibilitate și că amendamentul 22 din articolul 33, 23 de fapt reprezintă un pas înapoi față de prevederile tranzitorii care fusese instaurate cu ocazia tratatului de la Lisabona. A doua observație pe care doream să o fac se referă la gestiunea partajată. Am luat cunoștință de propunerea doamnei Gresle în ceea ce privește declarațiile naționale, însă în momentul de față punctul nostru de vedere este următorul și anume că e prea devreme. E prea devreme pentru a trece la această etapă. Deci am preferat să păstrăm propunerea noastră inițială și anume asigurare de gestiune care pare să răspundă cât mai bine așteptărilor și posibilităților actuale. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Gresle pentru progresele înregistrate, mai ales referitor la clădiri și imobile. Și, într-adevăr, această uh, concluzie este o etapă foarte bună și avem posibilitatea de a avea împrumuturi, credite, uh, lucru care ne-ar permite să mai uh, să avem niște, niște cheltuieli Uh, mai reduse. Acum, o observație în ceea ce privește cele spuse de reprezentantul Curții de Conturi, domnul Bostock. Eu sunt absolut de acord cu dumnealui în ceea ce privește amendamentul 384, uh, procesul de auditare uh, interimar. Sunt de acord cu cele spuse de dumnealui și în ceea ce privește calendarul, termenele stabilite pentru pregătirea raportului Curții de Conturi. Acest lucru va avea un impact și asupra Comisiei, un impact pe care l-am subliniat deja. Iar cel de-al treilea punct, am avut deseori ocazia de a aminti acest lucru în comisia dumneavoastră, e, se referă la concluzia domnului Bostock și anume comisia este cea care a, este prima responsabilă în materie de gestiune. De aceea ni se pare că nu e bine, n-ar fi o gestiune corectă ca textele adoptate de Parlamentul European să intre în prea multe detalii de gestiune care de fapt reprezintă prerogativa comisiei, competența comisiei. N-ar fi bine să se întâmple acest lucru la nivel instituțional pentru că am avea un dezechilibru în uh, relațiile noastre interinstituționale. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc. Acum, Inga, te rog, cât mai scurt, Dragă Iuta, nu pot să spun multe lucruri și asta și din cauza voastră. Eu știu totul, <laughs> dar uneori am sentimentul că n-ar fi atât de greșit dacă colegii ar înțelege ce se întâmplă în procesul de implementare a fondurilor. Am aici o piramidă și o rog pe Ana Jensen să se uite la mine acum. Aceasta este situația în, în cadrul uh, programului de cercetare. Acestea sunt uh, regulile care trebuie să fie urmate de beneficiar. Fiecare uh, cerculeț aici reprezintă o regulă și uh, fiecare program fiecare program are uh, regula, uh, o regu- un regulament specific și care este problema? Tot ceea ce nu se precizează aici sus va fi inventat în, uh, la nivelurile inferioare. Și ce am făcut noi? Pur și simplu am preluat niște lucruri care sunt precizate la nivelurile inferioare, la nivelul superior, pentru a clarifica uh, situația. Deci, ce înseamnă acest lucru? Tot ceea ce nu precizez uh, la ace- în această primă fază va fi reinventat apoi mai târziu. Aceasta este în acest moment situația. Situația ne-a fost uh, prezentată foarte clar de un studiu pe care l-am uh, comandat noi. Și ce facem noi? Din toate normele de aplicare, noi preluăm 20 de reguli. 20 din 280 de reguli, care, după părerea noastră, sunt foarte importante. De exemplu, uh, problema legată de corecturile financiare. Noi ne dorim ca acestea să fie aplicate în mod unitar. Dacă nu facem acest lucru, nicio problemă, aceste reguli vor fi inventate de uh, ceilalți. Ce înseamnă acest lucru? Noi nu vom mai avea niciun fel de influență și doresc să vă spun că, de exemplu, Comisia ITRE este mult mai hotărâtă din acest punct de vedere. Îmi pare rău, uh, dragă Ian, discutăm teoretic uh, acum, dar asta este problema pe care avem. Eu uh, mă preocup acum de șapte ani de această problemă legată de punerea în aplicare a fondurilor europene și doar așa cred că vom putea rezolva problema. Ok. Acum, în ceea ce privește um, întrebarea legată de uh, declarația de asigurare, noi ne-am întrebat ce este această declarație de asigurare. Noi încercăm până la urmă, în cele din urmă, ca această problemă să se refere la conținut. Aș dori să-i spun uh, lui uh, Francisca. Vom prelua uh, lucrurile care ni se par uh, raționale din cadrul avizului AFET. La articolul 55 avem o, o problemă de, de, de spațiu. Sunt lucruri pe care le putem rezolva până la urmă. Aș dori să mulțumesc Curții Europene de Conturi pentru sprijinul demonstrat um, față de multe amendamente. A fost clar pentru noi că acest calendar nu va fi uh, acceptat așa cum a fost propus. Dar trebuie să înțelegem care este situația. Este vorba de o scurtare a, a calendarului cu două a, uh, săptămâni. Eu nu aș avea nicio problemă să avem o, o discuție. Deci putem să avem un calendar scurtat cu termene avansate sau nu. În, în rest, cred că acest lucru, cred că Curtea de Conturi, Europeană de Conturi are, are dreptate în ceea ce privește raportul, uh, rapoartele interne de audit. Și noi am, am vrut să vedem și ne-am orientat Um, față de ceea ce se întâmplă în, uh, uh, Camera Reprezentanților Congresul American. Apoi am fost uh, uh, din alt punct de vedere. Am pierdut un caz în, în fața unui tribunal săptămâna uh, trecută, cazul uh, Galvin. Dacă eu, în calitate de cetățean, merg în fața uh, tribunalului și uh, câștig în fața uh, tribunalului, nu înțeleg de ce Parlamentul nu poate să respecte o asemenea hotărâre. Am uh, luptat pentru acest uh, lucru foarte mulți ani și nu pot să înțeleg de ce nu putem sprijini o poziție care duce la mai mare uh, transparență. Apoi, într-adevăr, ar fi bine dacă am avea mai mult uh, timp la dispoziție. Uh, și săptămâna viitoare vă invit pe toți la întâlnirea pe care o, o vom avea în Strasburg, care va dura două ore și jumătate. Vă mulțumesc. Doamne președinte, mulțumesc. Nu, nu, nu trecem la domnul Băgă, ci trebuie să trecem acum la uh, Carl Haglund, deoarece și el trebuie să ne părăsească, dacă acest lucru este posibil. Ajungem așadar la Cartea Verde, de la uh, provocări la oportunități. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, Raime, că ai dat dovadă de flexibilitate în ceea ce privește agenda. Foarte pe scurt, să discutăm rapid amendamentele și să vedem care ar putea fi amendamentele de compromis pe marginea acestui aviz. Partea pozitivă este că există un consens destul de larg între grupurile politice asupra punctelor care sunt cu adevărat importante. Mulțumesc colegilor pentru amendamentele pe care le-au înaintat. Trebuie să recunosc că nu toate amendamentele au fost deja tra traduse. Unele dintre ele, din păcate, n-am reușit să le înțeleg. Dar Uh, am reușit cu un mic ajutor din stânga și din dreapta să înțeleg mai mult sau mai puțin ce era scris în ele și pot să propun deci uh, două amendamente de compromis. Mai există și un amendament oral. Multe dintre amendamentele înaintate sunt bune și deci voi propune ca să, există un plus pe lista de vot, în deci în favoarea lor. Și în principiu nu prea văd chestiuni specifice pentru a ajunge neapărat la amendamente de compromis. Uh, spre exemplu, relația care trebuie să existe între cercetare și fondurile de, pentru coeziune, uh, care sunt disponibile, deci, la bugetul european. Cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că e nevoie de sinergie în acest domeniu pentru a evita suprapuneri și pentru a evita risipă. Însă vom vedea concret cum vom formula în mod corect acest lucru pentru a obține acest echilibru. Deci am să încerc să uh, redactez un prim amendament de compromis pe această temă și vi voi comunica. Iar în al doilea amendament de compromis am încercat să găsesc un alt echilibru foarte important și anume finanțarea IMM-urilor și aici există un consens important în Parlament, știm cât de important este acest subiect și încercăm anume am putea conecta acest lucru cu intervenție din partea Băncii Europene de Investiții. Și uh, știm că în raportul anual al acestei bănci există indicații în acest sens. Deci încerc să construiesc un amendament de compromis pe marginea amendamentelor înaintate de colegi. Asta am reușit să fac până în prezent și sunt gata să ascult comentariile dumneavoastră pe această temă uh, înainte de a merge mai departe. Cam atât aveam de spus în momentul de față, domnule președinte. Vă mulțumesc. Doi colegi au anunțat că doresc să iau cuvântul. Maria Carvaio. Thank you very much. Uh, uh, um, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului. Noi am înaintat în numele PPE anumite amendamente, tocmai pentru a sublinia anumite puncte care au fost deja, de fapt, evocate de către raportor. Un, un amendament se referă la uh, foaia de drum pentru a combina, deci, măsurile la nivel național și fondurile europene, pentru a combina fondurile private și publice, în așa fel încât să ajungem la acel prag de 3% din PIB utilizat pentru investiții în cercetare. Apoi am înaintat de asemenea un amendament pentru a crea acele sinergii necesare între fondul de cercetare și fondurile structurale. Uh, Um, pentru a vedea cum anume în uh, programul cadru pentru cercetare putem să uh, creăm acea punte cu fondurile de coeziune. Și deci uh, raportorul a menționat deja acest lucru, va încerca să-l întărească acest amendament. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, am înlocuit acea idee de a avea bănci specifice care să se ocupe de creditare pentru IMM-uri. Ce am fi vrut să avem măsuri specifice, un acces flexibil, rapid și uh, ușor uh, la creditare pentru aceste IMM-uri. Aceasta era ideea principală a amendamentului nostru. Mulțumesc. Mulțumesc acum Miguel și apoi Barbara. Eu cred că am uma, uma... Mulțumesc, avem uh, un aviz bun, după părerea mea, și uh, compromisurile la care s-a ajuns sunt satisfăcătoare. Nu am nicio obiecție de ridicat la primul compromis. Uh, s-a, păst, s-a păstrat echilibrul, dat fiindcă este vorba de fonduri diferite și acest lucru este foarte important aici. Am însă două îngrijorări de manifestat în ceea ce privește noua versiune a compromisului B, fiindcă până la urmă Problema acestui Risk Sharing Facility, instrumentul de partajare a riscurilor, este faptul că e un instrument care nu poate să folosească și nu a folosit până acum IMM-urilor este un instrument folosit uh, numai de unele multinaționale și nu, foarte, nu de foarte multe. Deci uh, nu este țintit către IMM-uri. Iar eu uh, aș vrea aici, nu neapărat, aș vrea să nu, să nu ne bazăm atât de mult pe acest instrument pentru IMM-uri. Aș pre- prefer aici um, formularea inițială. Iar în ceea ce privește crearea sau nu a unei bănci europeni uh, care să aibă ca scop uh, sprijinirea IMM-urilor, ar trebui să uh, ne gândim la investiții de sub 50 de milioane de euro. Nu am nicio obiecție de ridicat în ceea ce privește ca această bancă să fie o filială a BEI, Băncii Europene de Investiții, dar mă îngrijorează faptul că Bay este cea care are competența de a se ocupa de investiții de sub acest prag, deci investiții mai mici în ceea ce privește volumul de capital necesar. Eu aș prefera, deci, în acest sens, uh, aici vreau să, vă, să atrag atenția Uh, raportorului la această problemă, chiar uh, dacă formularea pe care o avem aici uh, este satisfăcătoare. Și aici o să mă opresc. Danke sehr. Jetzt Barbara, bitte. Mulțumesc acum, Barbara. Intervengo, um, diciamo, in... Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mă alătur colegilor care au exprimat foarte clar cât de bună a fost munca domnului raportor. Salut această muncă molto completa. Per esempio mi compiaccio che il collega abbia inserito au existat foarte multe amendamente pentru că raportul este unul foarte important și mă bucur de faptul că amendamentul meu, numărul 9, a fost luat în considerare, pentru că el, de fapt, ce face? Întărește poziția raportorului, care dorește să acorde mai multă importanță centrelor de cercetare, universităților, aspect important pentru uh, cercetare. Deci Comisia trebuie să prevadă fonduri suplimentare pentru cercetare. Apoi, un alt aspect, o mai bună cooperare între BEI și Comisia Europeană tocmai pentru a îmbunătăți uh, posibilitatea de a împărtăși, de a partaja riscul și povara financiară. Mulțumesc! Inga, eu aș dori să întreb uh, dacă știm care este situația cu acest mecanism de finanțare prin partajarea riscurilor. <laughs> Doamna președinte, Cred că tocmai la acest lucru s-a referit Miguel mai înainte. Reprezintă uh, răspunsul la întrebarea ta. In the um, hearings organized by ITRE, we have... În audierea organizată de ITRE am pus întrebarea referitor la IMM-uri și ce s-a întâmplat este că pentru proiecte peste, sub 20, peste 25 de uh, milioane de euro, lucrurile stau bine. Dar pentru proiecte mai mici, sub 25 de milioane de euro, uh, aceste proiecte trebuie finanțate din mm, surse de finanțare la nivel național. În unele țări treaba merge bine, în altele nu. Spre exemplu, în Portugalia situația nu e chiar așa de strălucită în ceea ce privește proiectele sub 25 de milioane de euro. Vedem că sistemul e diferit, uh, există puncte de contact la nivel național, uh, există bănci în statele membre, însă nu avem armonizare. Da, mulțumesc. Poate ar fi bine dacă am pune accentul mai mult pe uh, aceste bănci din uh, fiecare stat membru care să fie capabile să preia sarcinile naționale. Check. Uh, well, thank you, uh, Madam Chairman. James. Mulțumesc, doamna președinte am înțeles acum cât de greu e uh, să rezolvi problema în momentul în care trebuie să traduci un text și uh, oricum mă bucur de faptul că domnul raportor a avut ocazia să ne explice punctul său de vedere. Și acum în ceea ce privește punctul de vedere al doamnei Matera referitor la universități și centre de cercetare. Mie mi se pare că în Comisia Sure am avut dovezi foarte clare, excelente uh, și le-am subliniat. Ne dorim acea excelență la nivel european. Ne dorim ca acest lucru să fie clar reflectat, oglindit în, în, în document. Și aici nu e vorba doar de uh, traduce și de limbi străine, ci e vorba de uh, modul în care cheltuim cât mai bine aceste sume. Da, este adevărat. Eu recunosc faptul că nu am citit cu atenție cele scrise de Haglund, dar poate ar fi mai bine să înțelegem care este uh, diferența între sprijinirea excelenței și un alt lucru uh, precizat și în Comisia uh, SURE, preluarea de fonduri din, uh, din mijloacele pentru coeziune, pentru a finanța așa numitele trepte înspre excelență. Poate um, ar fi bine dacă acest lucru ar fi clarificat în momentul în care discutăm din nou această carte verde. Carly, din nou. Foarte pe scurt, doamna președinte. Mulțumesc colegilor pentru toate observațiile constructive. Acum, în ceea ce privește excelența, am să încep cu finalul. Trebuie să nu uităm faptul că Uh, acest subiect a fost deja uh, tratat de Comisia ITRE, de un raport din Comisia noastră, însă sunt convins vom găsi cu siguranță o formulare potrivită care să preia substanța ideii. Apoi, în ceea ce privește facilitatea de partajare a riscurilor. Cu siguranță că acolo vom putea să adăugăm câteva idei, deoarece se pare că există un consens în acest sens, deci uh, cu siguranță noi idei vor fi introduse pentru a acoperi toate aceste aspecte uh, și aceste proiecte uh, care sunt sub sau peste pragul de 25 de milioane. Cu siguranță putem uh, conlucra pe această temă și sunt convins că vom avea o scurtă întrunire cu raportorii din umbră pentru a pune la punct aceste idei. Cu siguranță vom avea și un schimb de uh, mail înainte de a face acest lucru. Mulțumesc și oricum există doar o muncă comună. Termenul de depunere a amendamentelor a expirat deja, a fost 16 iunie și în următoarea ședință dorim să votăm pe marginea acestui aviz, fie în data de 12 sau 13 iulie. În comisia ITRE, după pauza de vară, se votează și apoi în uh, a doua sesiune din septembrie se discută în plenar. Acum ajungem la revizuirea. Nu, nu ajungem la revizuire, ajungem la punctul 5. Raimor primește cuvântul imediat. Trebuie să vă spun că este vorba, um, s-a strecurat o greșeală în uh, Cobu News, știrile Cobu pe care le-ați uh, primit. În ultimele alineate se spune, drept urmare, tema poate fi finalizată în cadrul uh, trialogului bugetar din uh, iulie ar trebui să se spună că tema respectivă nu poate fi încheiată în cadrul acestor negocieri. Însă această greșeală a fost corectată însă deja pe uh, internet. Și Raimar, acum probabil tu ne vei spune de ce nu pot fi încheiate aceste negocieri. Da, voi spune acest lucru. Teoretic, uh, negocierile pot fi încheiate și putem ajunge în cadrul dialogului tri- uh, tripartit la o soluție, însă uh, se pare că, de fapt, Consiliul nu poate să-și facă temele de acasă. Datorită acest lucru și datorită faptului că unele delegații din uh, Consiliu sunt de părere că um, pentru o revizuire ar fi mai important să așteptăm încheierea uh, bugetului pentru agricultură 15 uh, octombrie. Datorită acestor lucruri, Uh, se ajunge la situația în care um, ajungem în uh, faza de concepție a bugetului pe anul 2012. Și ținând cont de experiențele trecute, trebuie să ne întâmplăm dacă acest lucru este înțelept sau dacă ITER ajunge într-o situație dificilă. După părerea mea, anumite delegații din Consiliu au o poziție absolut imposibilă Însă uh, putem să spunem că, da, situația este dificilă în Consiliu și se ajunge la acest lucru, tocmai datorită faptului că nu se poate ajunge la unanimitate în Consiliu. Am avut uh, această discuție în cadrul uh, adoptării tratatului de la Lisabona, la punctele 21 până la 31, dacă este vorba de procesul de codecizie sau nu. Acum este primul caz în care uh, ITER uh, este sacrificat uh, pentru acest uh, principiu al unanimității. Eu doresc să spun foarte clar că noi am fost, uh, și vorbesc și numele tuturor celor care au uh, uh, vizitat Caderach în, în Franța, doresc să spun că toți colegii noștri consideră că acest uh, proiect este important și face uh, uh, progrese foarte importante, însă ne aflăm acum în situația în care propunerile pentru revizuire referitoare la realocarea de fonduri de la categoria, de la rubrica 2 și 5 și în același timp uh, luarea de 460 de milioane din, cad- din, uh, din cadrul uh, programului Cadru 7 din 2012 și 2013. Mai ales acest punct uh, pentru noi este uh, îngrijorător și avem uh, o opinie critică față de această propunere. Știm că au existat discuții în cadrul Consiliului, s-a făcut propunerea de a mări, de a lua de fapt nu 460 de milioane din domeniul cercetării, ci 600 de milioane și am, am spus deja că acest lucru poate fi uitat. Dacă se face această propunere, nu vom fi de acord cu ea. Este greu de apreciat în acest moment ce anume va rămâne în urma discuției referitoare la bugetul pentru agricultură. Um, poate până la urmă vom uh, ajunge și aici la la o decizie uh, a unui tribunal care va duce la eliberarea unor uh, fonduri specifice. Dar care este strategia noastră? Există întotdeauna o marjă și noi suntem de acord cu uh, păstrarea, uh, cu, cu modificarea rubricii 2 și dacă marja respectivă nu este suficientă, atunci noi ne obligăm să uh, operăm o, o finanțare suplimentară. Și în trecut am luat uh, credite din uh, rubrica uh, 2 și am uh, rezolvat astfel problema. Și eu mă întreb de ce nu uh, se pot întâmpla lucrurile și de data aceasta la fel. Și aș dori să spun foarte clar că de fapt, Consiliul își asumă o mare responsabilitate dacă uh, se joacă așa cu timpul, dacă face acest lucru în mod conștient, așteptându-se la o comasare a bugetului pe anul 2012 și a finanțării proiectului ITER. Consiliul va fi responsabil dacă vom ajunge în dificultăți. Consiliul va fi responsabil dacă în toamnă deja nu pot fi achitate facturi și Consiliul va fi responsabil și pentru Um, consecințele negative pe plan internațional, deoarece credibilitatea Uniunii Europene este pusă sub selul întrebării. Uniunea Europeană reprezintă, este unul din uh, principalii actori în cadrul acestui proiect. Așadar, aș dori să fac un apel Comisiei să ia toate măsurile pentru a convinge Consiliul să ajungem la o, la o soluție înainte de de luna octombrie și să nu așteptăm încheierea procesului bugetar uh, pentru domeniul agricol. Noi suntem pregătiți să acceptăm propuneri uh, rezonabile, însă uh, niciodată nu va exista o majoritate în Parlament în ceea ce privește propunerea de a realoca 600 de milioane de euro din domeniul cercetării. Trebuie să discutăm Um, revizuirea și realocarea fondurilor și și uh, instrumentul de flexibilitate. În momentul uh, acesta ne aflăm într-o situație imposibilă și uh, în acest context nu există niciun fel de posibilitate de a intra într-un uh, real dialog tripartit cu Consiliul, care se pare că nu dorește să-și asume responsabilitățile. Vă mulțumesc. Domnul Hartung, acum are cuvântul. Volgende vraag aan meneer Beuge. In het eh, besluit van het Europees Parlement en de... Mulțumesc foarte mult. În decizia Parlamentului European și a Consiliului și, cum ați spus și noastră, domnule Reimer. Se spune că finanțarea ITER și legătura cu bugetul 2012 trebuie să fie considerate în considerare în același timp. Ce înseamnă revizuire? Înseamnă că Consiliul trebuie să hotărască în unanimitate. Acestea fiind spuse, vreau să vă întreb dacă vă îngrijorează faptul că un număr de state membre anul viitor vor menține poziția zero și vor refuza să coopereze? Exact. Also, da, es ist ge- Doamna președintă, pentru a clarifica lucrurile, există voința Consiliului de a lua hotărâri în unanimitate. În acest moment, noi lucrăm pe baza unui acord interinstituțional în care nu se prevede în, în acest caz principiul unanimității nici, în, nici pentru această mică revizuire. Nu discutăm acum de revizuirea totală a cadrului financiar, ci este vorba de o re- revizuire mai mică. Și doresc să vă asigur că și britanicii, de exemplu, sunt, își doresc ca proiectul ITER să fie finanțat. Și ministrul um, responsabilii din Marea Britanie a redactat o scrisoare în care spune și cere Parlamentului să asigure finanțarea pentru proiectul ITER. Deci, și în uh, Marea Britanie există această dorință de a finanța proiectul ITER, însă nu a ajuns la, la, la, la, în acest moment. Acum, Laszlo Surian. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, sunt sigur că nu sunt uh, singurul care, um, care simte așa un deja vu când vorbim de Galileo, de pildă. Vine vorba de Galileo, de pildă. Uh, ce spun eu? Uh, um, cu cât situația este mai puternică, cu atât lucrurile pe viitor vor fi uh, Uh, mai bune pe viitor. Uh, situația actuală a bugetului este total nepotrivită pentru proiecte ca Galileo și ITER. Cred că ar trebui să schimbăm uh, regulile. Și a venit uh, acum momentul potrivit în cadrul uh, financiar multianual. Uh, avem, iată, prilejul de a încerca să găsim o soluție până la urmă de durată, dacă va, aceasta va fi încununată cu succes sau nu, este prea devreme să uh, prognozăm acum, dar uh, ni se transmite un mesaj clar, nu putem uh, să avem o, o soluție viabilă. Iată de ce. Vreau să vă spun că nu sunt foarte trist că lucrurile Eh, stau atât de prost acum. Cred că după ce s-a întâmplat în Japonia, multe guverne se arată nemulțumite de finanțarea acestui proiect. Decizia deci va fi amânată la nesfârșit, dar până la urmă eu eh, aș eh, dori ca lucrurile să, să se termine pozitiv pentru acest proiect. Este important că noi la Parlamentul European suntem pentru dar avem uh, nevoie de o soluție de durată, nu să luăm uh, fonduri de la o linie bugetară la alta, să vedem ce se întâmplă cu bugetul agricol. Această situație pe termen lung ne este nesustenabilă. Uite. Sí, doamna președinte. Nu știu dacă uh, e oare, oarecare lipsă de interes pentru aceste teme care revin frecvent în dezbaterile noastre. Însă, în orice caz, nu avem prea multe informații pentru că nu știu dacă cumva e poate a treia propunere pe care o avem din partea Comisiei, uh, însă se pare că la Consiliu nu se ajunge la un acord și au tot amânat luarea de decizii pe <clears throat> această temă în ceea ce privește finanțarea ITER. Deci, în momentul de față, nu avem absolut nicio propunere concretă. Acum, în mod evident, poziția Parlamentului și a Comisiei noastre este evident că aceasta nu s-a schimbat. Mare majoritate din grupurile politice sau din membrii uh, Comisiei noastre sunt în favoarea proiectului ITER, acceptăm să fie finanțat, însă nu putem să acceptăm un transfer al creditelor. Și e adevărat că uh, nu avem nicio schimbare din partea Consiliului. Uh, Există, în funcție de propunerea pe care am făcut-o, ideea că ar fi nevoie de anumite marje. Unii preferă să se găsească anumite soluții, însă ceea ce aș propune eu, mai întâi să așteptăm propunerea Consiliului, dar ce aș propune eu este, haideți să încercăm, să vedem dacă nu cumva ne putem pune de acord deja asupra anumitor puncte, să utilizăm anumite marje disponibile, să ajungem la, să avansăm în ceea ce privește finanțarea, tocmai pentru a calma ambianța, pentru ca nimeni să nu se înfricoșeze și și să creadă că pericolul e mare în ceea ce vrește acest proiect. Deci, haideți să vedem cum putem să rezolvăm această problemă. Eventual să așteptăm până în octombrie și să vedem exact concret atunci care vor fi marjele pentru categoria 2 sau pentru categoria 1 sau pentru categoria 5 sau mai știu eu care. Dar măcar acum, încă de pe acum, să facem un mic progres, un mic pas înainte în așteptarea propunerii Consiliului. Uh, și ulterior să vedem cum vom putea concilia cele două poziții. Însă, cel puțin să obținem o decizie clară în ceea ce privește punctele asupra cărora suntem de acord, pentru că s-ar putea, cu cât așteptăm mai mult, cu atât să ne îndepărtăm de propunerea făcută de către Parlament. Și dacă așteptăm prea mult, uh, nu vom înregistra niciun fel de progres în acest dosar. Jetzt an, bitte. Mulțumesc acum an. Yes, uh, thank you. Well, Mulțumesc! Da, normal că e, greu de înțeles de ce ar reprezenta o problemă dacă majoritatea parlamentară și majoritatea în consili, Consiliului, majoritatea în cons, o majoritate în Consiliu consideră că acest proiect este bun și trebuie finanțat. Am văzut uh, Eh, ce s-a mai întâmplat la Cadaraș și toată lumea a spus că într-adevăr există unele riscuri necunoscute. Iar eh, riscul principal îl reprezintă faptul că avem atât de multe părți eh, participante și vedem iată ce s-a întâmplat în Japonia. Iată, din cauza cutremurului se confruntă cu unele probleme în ceea ce privește părțile componente, fiindcă uzina producătoare a fost distrusă. Deci, iată, există probleme, dar, avem, dar știm că există parteneriat la nivel internațional, uh, bineînțeles, nu este deloc ușor, dar acestea fiind spuse, sunt de acord cu Reimer că ar trebui, să, să, ar trebui ca Parlamentul și Consiliul să cadă de acord cel puțin asupra unei declarații înainte de toamnă, uh, prin care să spunem că vom găsi finanțarea pentru ITER. Consiliul și Comisia cunosc foarte bine îngrijorările Parlamentului. E vorba de faptul că nu dorim ca acest proiect să ne știrbească ambițiile noastre delegate de cercetare. Cercetare energetică, de pildă, care ar putea să ofere rezultate pe termen scurt. Aceasta trebuie trebui să fie o ambiție foarte ambițioasă și știu că estimările de la începutul anului pentru rubrica a doua, rubrica 2 ar fi oferit un pic mai mult de uh, cât cei 840 de milioane care ar fi trebuit să fie luați de la rubrica 2 și 5. Nu știm care este situația la ora actuală. Uh, vorbim despre castraveți și tot felul de alte lucruri, dar uh, cred că ar fi bine dacă Comisia ar putea să ne explice cum vor sta lucrurile la rubrica a doua, dat fiind informațiile pe care le avem acum. Trebuie într-adevăr, oare să așteptăm până luna octombrie? Mie mi se pare inacceptabil. Eh, știu că eh, Comisia eh, spune că Iată, acum uh, Consiliul și-a schimbat poziția care la început spunea că trebuie să fie uh, finanțat numai prin redistribuirea cheltuielor și acum s-au luat niște fonduri de la rubrica 2, dar uh, ar trebui ca mai puțin bani, mai puțin bani să fie luați de la, de la cercetare și Bineînțeles, ar trebui să dăm o declarație prin care spune că vom găsi finanțarea. E inacceptabil faptul că Comisia uh, Uh, spune că se vor face disponibilizări în Marea Britanie din cauza Jet Project și trebuie să ne asigurăm că um, aceste acțiuni nu vor periclita acest proiect din Marea Britanie, fiindcă uh, o astfel de situație ar fi inacceptabilă. Jetzt Ingeborg. Acum Ingeborg. Eu am dorit să întreb un lucru și am fost în Candaraș și am cerut mai multe informații care nu au ajuns până la mine nici până ziua de astăzi și doresc să știu când voi primi aceste informații. Jetzt habe ich noch Helga, dann... Acum uh, Helga, domnul Hartung și apoi James Stone. Mulțumesc. Uh, noi, verzi, contrar antevorbitorilor noștri, nu suntem pentru acest proiect și considerăm că bugetul european nu poate furniza sumele de care este nevoie, iar dacă va putea, atunci se va face doar, doar uh, prin redistribuirea cheltuielilor, ceea ce nu ne dorim nu, se pare că nu putem să găsim o soluție viabilă și dat fiind ce s-a întâmplat în Japonia, iată, nu înseamnă aici că doar Uniunea Europeană are probleme de finanțare. Cred că până la urmă ar trebui să încercăm să avem o abordare diferită în ceea ce privește obținerea unui acord internațional pentru a ne putea distanța de acest proiect care se confruntă cu foarte multe probleme la nivel structural, la nivel diplomatic, la nivel financiar. Uh, mai rău, și am spus asta în, în nenumărate rânduri, fiindcă discutăm și rediscutăm același lucru, luăm finanțare de la cercetare privind energia regenerabilă, iar asta este o cale foarte proastă care, care ne împiedică să ajungem la rezultate rapid și uh, asta pentru niște proiecte pe termen foarte lung și cred că acum cu strategia 2020, în contextul în care discutăm despre regenerabile și modul în care putem să avem energie durabilă, acest proiect mare și costisitor, uh, fără rezultate clare pe termen scurt, este o greșeală. Iată de ce cred că ar trebui să abandonăm această idee. So, jetzt mache ich... Ok, acum spun din nou cine se află pe lista mea de vorbitori. Și apoi închid lista de vorbitori, deoarece am tot discutat despre acest uh, lucru. Și nu cred că în acest moment putem aduce noi argumente, ținând cont de uh, uh, poziția Consiliului. Domnul Hartung, uh, James, James, Miguel Portas și apoi Comisia, reprezentată de vice de vice directorul general, domnul Stromayer, apoi Reimer și apoi închidem uh, subiectul, domnul Hartung. Nogmaals heel kort. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, vreau să vă spun încă o dată că se pare Parlamentul European, Comisia noastră presupune că Consiliul nu va beneficia de unanimitate. Eu nu sunt jurist, slavă Domnului, dar uh, știu că cel puțin 3-4 state membre, printre care și țara mea, sunt de părere că va fi nevoie pentru, de unanimitate pentru, 2000, pentru 2012 ceea ce vrește acest aspect. Uh, cum uh, știe domnul raportor că nu va fi nevoie de unanimitate la Consiliu pentru 2012. James, ai cuvântul. Un punct de procedură. Am discutat îndelung, dar nu am dat cuvântul comise pentru a ne prezenta situația în ceea ce privește jet project și finanțarea acesteia pe, pentru 2012 și 2015 este mm, o problemă la nivelul circunscripției electorale pentru mine. Uh, și poate și Consiliul ar fi bine să ne spună de ce Consiliul pentru Buget nu a ajuns la un acord, fiindcă uh, cred că um, la, la trialog ne dreptam uh, către o concluzie, deci uh, poate discutați cu secretariatul pentru a solicita Consiliului să trimite un reprezentant să ne explice de ce ne suntem în această situație grea. Dacă Consiliul consideră că este în stare să ne dea un răspuns, da. Dar acum domnul Portaș are cuvântul. Eu te de ouvir... Mulțumesc. Aș dori ca înainte să iau cuvântul să ascult răspunsul. Dar uh, eu cred că uh, propunerea că uh, chestiunea ridicată de Elga, care nu are nicio legătură cu evaluarea acestui proiect a conținutului și a obiectivelor ITER, care este până la urmă Uh, această redistribuire a cheltuielilor. Uh, iar uh, Uh, fie aici, fie la Comisia pentru Perspectivele Financiare, trebuie să avem o poziție clară, nu putem să ne permitem să existe o contaminare, să spunem așa, uh, ca ITER să um, absoarbă uh, fonduri de la cercetare. Acest lucru este valabil și acum și după 2014. Aceasta este chestiunea cheie după mine și avem nevoie de un răspuns foarte clar, fiindcă e limpede că uh, Există păreri divergente care sunt generate de această problemă a redistribuirii cheltuielilor de sursa finanțării. Iată ce doream să vă spun. Vă mulțumesc. Gut, jetzt... Ähm, Foarte bine. Acum poate ne spune Comisia ce lucruri trebuie să, de ce lucruri trebuie să ținem seama. Domnul Strom. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia aș dori să întrebe, în ciuda ă, problemelor indicate, Parlamentului să țină seama de această dezbatere legată de ITER ă, din 11 iulie. Un acord politic între Consiliu și ă, Parlament este urgent. Este adevărat că în Consiliu s-a ajuns la un uh, acord politic în ceea ce privește conținutul activităților care trebuie să fie finanțate în cadrul uh, programului Euratom, care va fi uh, adoptat mâine la Consiliul Agri. Ca rezultat, se va pune accentul pe siguranța nucleară. Cu toate acestea, acest acord nu are, nu se referă la aspectele bugetare ale programului. Cu alte cuvinte, acordul nu schimbă nu schimbă uh, situația în ceea ce privește uh, operarea Chad această, acest proiect va trebui să înceapă, să înceapă să se gândească la concedierea de personal dacă lucrurile nu se clarifică până, până la sfârșitul lunii uh, iulie. Așadar, avem nevoie de un acord politic pentru a evita această situație. După cum s-a spus deja, um, în 2010 discuțiile s-au împot, împotmolit în cadrul discuțiilor generale între Parlament și Consiliu care au împiedicat uh, încheierea unui acord. Nu ar trebui să permitem să se întâmple din nou acest lucru, deoarece, așa cum a spus și domnul Băgă, în joc se află și uh, reputația internațională a Uniunii Europene. Să așteptăm uh, o altă, mai mult timp, nu înseamnă că proiectul se va ieftini. Cel mai cea mai bună modalitate de a merge înainte este de a clarifica lucrurile uh, acum, înaintea uh, pauzei de vară. Însă, așa cum a spus uh, domnul Berg, este nevoie de doi într-un uh, tango. Și comisia vă poate asigura faptul că va, fa- va lua toate uh, măsurile pentru a convinge Consiliul de a uh, reveni la masa negocierilor. Există o a doua propunere care este identică cu cea de anul trecut. O treime să fie luată din cadrul uh, programul cadru 7 și două treimi din alte lucruri, din alte rubrici unde s-au făcut economii. Și Comisia păstrează această linie. Doamna Jensen uh, a întrebat dacă nu am putea să așteptăm. Aici pot să repet doar cele spuse de domnul Băgă dacă este să vedem, să vedem, care, să vedem care sunt uh, estimările bugetare, uh, vedem că există fondurile uh, suficiente. Deci, până la urmă, este vorba de o decizie politică. Informațiile la care s-a referit doamna uh, Gresle, pot să spun că acestea sunt la mine, deci nu va dura foarte mult timp până când le va primi. Vă mulțumesc. Cred că lucrurile au fost foarte clare. Eu aș dori să mai adaug însă un lucru. Într-adevăr, situația este următoarea. E posibil ca reputația internațională a Uniunii Europene să aibă de suferit. Însă, nu doar Parlamentul este responsabil uh, în ceea ce privește reputația internațională a Uniunii Europene. Dacă este, dacă este să înțeleg lucrurile bine, James, nimeni din Consiliu uh, nu este în stare să ne dea un răspuns la întrebarea ta, deoarece în acest moment președinția ungară nu este aici și președinția polona nu, uh, nu ne-a asigurat că ne vor transmite anumite lucruri. Și acum, pentru a încheia, Reimer. Doresc să mă corectez acum. Înainte spusesem că președinția ungară a propus cifra de 600 de milioane și nu de 460 de milioane în, uh, în Comisia uh, pentru Bugete uh, președinția polonă a, a preluat deja gestiunea lucrurilor și am transmis deja faptul că nu, exi- că nu va exista o um, acestei propuneri. Și 460 de milioane reprezintă prea mult din punctul nostru de vedere. Aș dori să cer comisiei să analizeze mai în detaliu aceste cifre și eventual să ne facă o nouă propunere pentru că altfel nu vom merge deloc înainte. Chiar dacă va exista o propunere din partea Consiliului, nu cred că vom ajunge suficient de repede la o majoritate calificată în Parlament. Astăzi și mâine, în cadrul Consiliului pentru, Com- pentru Competitivitate, se va discuta această temă și se pare că se dorește la ajungerea unei uh, declarații politice referitoare la ITER, în care să nu se amintească însă aspectul finanțării, lucru care pe noi nu ne ajută absolut deloc. Se, este un nou procedeu, se stabilește faptul că cândva vom ajunge la o clarificarea finanțării. Deci acest lucru nu ne ajută. Și pentru a clarifica lucrurile referitoare la întrebarea lui Haglund. Există, există, o, există diferențe în ceea ce privește păstrarea regulamentului financiar în forma actuală sau modificarea acestuia. Poate după cum s-au uh, uh, desfășurat lucrurile în cazul proiectului Galileo, ne aflăm într-o procedură bugetară unde s-a luat o hotărâre uh, cu o majoritate calificată. Poate toți au fost atât de, de șocați de acest lucru și își doresc ca pe viitor să, se, să existe doar o majoritate, o unanimitate. Dar chiar dacă ar fi posibilă o majoritate uh, calificată, lucrurile nu ar fi uh, definitive. Și acest lucru duce la situația în care se sacrifică un proiect care de fapt este uh, dorit de către Consiliu și este sacrificat pentru acest principiu al hotărârii luate în unanimitate în Consiliu. Cred că doar un singur lucru ne poate ajuta pentru a merge mai departe. dacă nu ne dorim să uh, legăm această hotărâre de um, adoptarea bugetului pentru anul 2012. Comisia și poate președintele Comisiei poate să facă anumite, să sune anumite persoane pentru ca uh, cei care într-adevăr iau hotărârile în Consiliu să exercite anumită presiune asupra negociatorilor. Aceasta deci ar fi soluția. Și noi avem informații conform uh, căreia Consiliul uh, își dorește, nu își dorește să discute despre această temă, tocmai pentru că nu există un mandat pentru această temă. Și acest lucru din nou nu ne ajută să mergem mai departe. Așadar, poate Comisia ar putea să intervină pe lângă statele membre care au niște interese specifice pentru a uh, cere clarificări Um, pentru poziția adoptată de aceste state. Cred că nu putem uh, transmite un mesaj mai puternic din partea Parlamentului Comisiei, dar, după cum am spus, în cadrul Consiliului, um, reprezentanții Consiliului trebuie să transmită uh, negociatorilor că nu au avut atitudinea adecvată ar trebui să aibă o atitudine mai pozitivă și nu să blocheze întotdeauna lucrurile așa cum se întâmplă până acum. Cam atât ar fi. Da. Din nou am uh, dezbătut pe larg lucrurile și am ajuns la aceeași situație, de la, în același punct de la care am pornit. Însă așa stă situația. Acum Barbara cu punctele 6 și 7. Ai la dispoziție 5 minute, Barbara. Faci în 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte, dar cum mă voi descurca eu doar cu 5 minute? Voi încerca, voi încerca. Acum, e vorba de trei cereri de intervenție a Fondului European de Ajustare la Globalizare. Uh, din partea Austriei și una din partea Comisiei. În ceea ce vrește primul caz, Austria, se cere un, o intervenție pentru 356 de lucrători în domeniul metalurgic care au fost disponibilizați în regiunea Steiermark și în Austria de jos. Suma este de 8 milioane 280 de mii de euro, iar cea de-a doua solicitare, de asemenea, provine tot din Austria, e vorba de o contribuție a fondului uh, pentru 1 milion 220 de mii de uh, euro pentru niște lucrători disponibilizați de întreprinderea AT S care produce circuite pentru telefonie mobilă. A existat o delocalizare înspre China tocmai pentru a reduce costurile. Iar cea de-a treia solicitare vine din partea Comisiei, articolul 8 a regulamentului fondului și acolo se cere 0,35% uh, o sumă anuală deci e vorba de fapt de 500 de milioane de euro pentru diferite activități, printre care asistență tehnică, asistență administrativă, supraveghere, studii, uh, organizarea unui site web și organizarea de conferințe. Deci se solicită 710.000 de euro. Data de depunere a amendamentelor este fixată la 1 iulie la ora 10 și Având în vedere că ne apropiem de vacanța de vară, aceste amendamente vor trebui să fie prezentate, înaintate în engleză. Deci, respectând timpul foarte scurt pe care mi l-a acordat doamna președinte, mă bucur de amendamentul înaintat în ceea ce privește regulamentul acestui fond, care prevede o extindere a clauzei legată de criza economică, tocmai pentru a putea face apel la acest fond. Se trece la 2011 până la o perioadă care include și 2013 și uh, sper că toți colegii sunt încântați să afle acest lucru. Um, da, uh, foarte repede. Miguel Porta, așa cum dorește să cuvântul. Nu e tanto uma intervenção, é uma pergunta. Ehm, Mulțumesc, doamna președinte. Nu e neapărat o intervenție, ci mai degrabă o întrebare pe care doream să o adresez uh, referitor la unul din proiectele din Austria, cel de sprijin pentru 74 de lucrători. Eu în principiu n-am obiecții, însă aș vrea să înțeleg care linie a regulamentului, linie bugetară a regulamentului, ne permite să facem acest lucru, pentru că linia bugetară C, punctul 2C, stabilește un minim de 250 de lucrători. Și având în vedere cum stă situația, întrebarea mea este următoarea. Uh, mă adresez uh, doamnei raportor sau eventual reprezentanților comisiei. Aș vrea să știu cum putem accepta acest lucru, cum se poate face acest lucru. Barbara Matera. Da, mulțumesc, doamna președinte. Uh, mulțumesc colegului Portaș pentru întrebare. Drept să vă spun, nu mai amintesc exact numărul, uh, cifra articolului. Există o a treia parte a unui articol din regulament în care nu se specifică în mod uh, clar numărul minim de uh, lucrători. Rămâne deci la discreția Comisiei Europene. Și am în vedere că în trecut, da, Miguel, te asigur că ăsta e adevărul, scrie negru pe alb dar am, am, am un lapsus, acum nu mi-amintesc numărul articolului. Deci rămâne la discreția comisiei și acest lucru a, a fost deja utilizat în trecut. Au fost utilizate deja ajutoare acordate anumitor lucrători, uh, un număr de mai puțin de 250 de oameni. Deci uh, pot să-ți trimit prin mail ulterior, dacă dorești, toate detaliile. Încă... Da, mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este vineri și plec de la premisa că toți vom accepta și vom merge pe linia propusă de Barbara. Vă mulțumesc. Mm-hmm. Ok. Reiau. Je reprends les commandes. Deci, reiau președinția. Barbara și Miguel Portaș vor avea o discuție în tet a -tet, ceea ce e un lucru bun pentru desfășurarea lucrărilor noastre. Deci, domnul președinte, reiau conducerea acestei ședințe. Iată că ajungem acum la momentul voturilor. Există un prim subiect care, în principiu, n-ar trebui să ducă la un vot formal, dar asupra căruia aș dori mai întâi să mă asigur că există un consens. Înainte de a vi-l înainta pentru luarea unei decizii, aș dori să salut în sală, după uh, șefii de întreprinderi portughezi, salut prezența unei delegații venită din uh, Franța, din nordul Franței, orașul Valenciennes, invitați de colegul nostru Riche. Deci nu neapărat numai orașul Valenciennes, ci întreaga parte de nordul Franței. Vă urez deci bun venit la uh, lucrările comisiei noastre și de altfel, ulterior, vom mai avea încă o vizită, o altă delegație tot din Franța. Lucrările Parlamentului European spre deosebire cu ce se, față de ceea ce se întâmplă în anumite parlamente naționale, printre care și Parlamentul Franței, lucrările noastre sunt publice, chiar și lucrările desfășurate în comisii. Deci, avem norocul și șansa să fiți împreună cu noi în mod fizic, dar dacă ulterior doriți, puteți de acasă, pe internet, să urmăriți desfășurarea dezbaterilor noastre. Toate ședințele noastre sunt difuzate în direct pe internet pe site-ul Parlamentului European. Domnul Calvin, raportor, a reușit într-un târziu, după vreo 10 trialoguri, să ajungă la un acord. Acord care ar trebui totuși să fie înaintat uh, Comisiei per ansamblu. Iuta ne va explica acest lucru. El ne va prezenta cum stau lucrurile. Ähm, Vă mulțumesc. Însă cred că acum nu voi uh, vorbi foarte mult. Ivailo Calfin mi-a spus că în principiu există un consens cu toate grupurile politice. În sensul ca lucrurile negociate după multe trialoguri cu Consiliul să fie acceptate. Baza o reprezintă lucrurile pe care le-am discutat deja în plenară, însă Consiliul nu a acceptat anumite lucruri pe care și le dorea Parlamentul, de exemplu, s-a împotrivit, s-a împotrivit uh, folosirii unor, uh, unor uh, reintroduceri de fonduri. Este vorba de lucruri cunoscute, atitudini cunoscute din partea Consiliului, dar lucruri pe care nu ni le dorim în viitoarea perspectivă financiară. Dacă există întrebări, dacă vreun coleg sau vreo colegă are întrebări, aș putea să răspund acestor întrebări în ceea ce privește mărirea sumei garantate, plafonul și așa mai departe. Însă nu cred că ar trebui să repetăm toate aceste lucruri pentru că le-am discutat pe larg și Ivai Local fiind a reușit să ne reprezinte pe noi și comisia noastră în cadrul negocierilor cu uh, Consiliul. Document. Domnul președinte, mulțumesc, Iuta. Documentul a fost uh, distribuit tuturor membrilor. PP-ul m-a științat în mod oficial că sunt de acord cu această propunere și că transmit felicitări raportorului. Uh, bănuiesc că așa stau lucrurile și pentru celelalte grupuri politice, deci putem trage concluzia că nu există obiecții din partea comisiei noastre în ceea ce privește uh, acordul ce va fi obținut cu ocazia negocierilor ulterioare. Deci a fost o negociere îndelungată, însă rezultatul este satisfăcător. Acum, continuăm voturile și acum vom vota într-adevăr. Trecem la punctul 13, proiect de buget rectificativ numărul 3. Doamna raportor, doamna Iedresca, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul a fost discutat în mod aprofundat cu ocazia ședinței trecute și, vreau să vă spun, sunt gata să votez. Foarte bine, spune domnul președinte, vă rog frumos să luați lista de vot. Toată lumea are lista de vot în fața ochilor. Acum se distribuie? Are toată lumea tot ce trebuie pentru a vota? Există doar trei amendamente. Foarte bine. Amendamentul numărul 1. Doamna Andreasen, cine este pentru? Dar nu o văd pe doamna Andreasen. Era în sala din aur. Împotriva. Abțineri? O abținere se respinge. Amendamentul 2. Din nou, doamna Andreasen, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? 1. Împotriva acum? Abținere acum? Același vot. Amendamentul 3 doamne, al doamnei Andreasen. Cine este pentru? Doamna Artum. Cine este împotriva? Toți ceilalți. Abțineri. Domnul Morganti. Și Acum, vot final al raportului astfel modificat. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Foarte bine. Deci suntem la votul final. Nimeni nu e împotrivă. Abțineri, două abțineri. <coughs> Foarte bine. Doar două abțineri. Profit de ocazie pentru a vă spune că am aflat din partea președinției Consiliului faptul că la Consiliu exista această dorință de a adopta amendamentele votate de Comisia pentru Bugete la bugetul rectificativ numărul 2 referitor la mobilizarea Fondului European de Solidaritate pentru anumite state membre. Vă amintiți că în discuția noastră la nivel politic am avut o discuție globală în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 2 și pe marginea bugetului numărul 3 pe care tocmai l-am adoptat. Întrebarea fiind următoarea. Cum anume vom putea găsi creditele de plată mm, ce sunt necesare pentru situații neașteptate și cum anume aceste credite de plată suplimentare pot fi repartizate între anul 2011 și eventuale excedente rămase din anul 2010. Deci, cum anume, pe viitor am putea acorda din nou fonduri pentru acea rezervă, între ghilimele, negativă. Deci, acestea au fost amendamentele noastre introduse la uh, proiectul de buget rectificativ numărul 2, iar aceste amendamente au fost reținute, acceptate de către Consiliu, ceea ce e o veste bună, pentru că astfel bugetul rectificativ numărul 2 și bugetul rectificativ numărul 3 vor putea intra în vigoare și asta e cu atât mai bine pentru țările care aveau nevoie de aceste finanțări, de aceste uh, sume pentru a, a fi, face față dezastrelor climatice și din anumite țări din Europa Centrală și cu atât mai bine pentru că acest lucru ne va permite pe viitor să avem timp suficient să abordăm cu ocazia trialogului cu Consiliul și Comisia pe 11 iulie acest subiect. Deci ne-am putea concentra pe proiectul de buget pentru 2012 odată ce aceste proiecte de buget rectificative numărul 2 și 3 vor fi deja adoptate. Acesta era punctul 13. O felicit pe doamna raportor. Acum trecem la punctul 14. Domnul Reimer Böge n-a vorbit deseori de cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 în fond, avem un singur vot, de fapt și de drept. Deci votăm raportul domnului Băghe. Cine este pentru raportul domnului Băghe? Vă mulțumesc. Cine este împotriva. Un vot împotriva. Abțineri? Nu sunt abțineri. Deci, raportul se adoptă cu unanimitate minus un vot. Felicitări domnului raportor. N-am să fac comentarii pe marginea acestui dosar foarte dificil. Acum avem câteva transferuri bancare la punctul 15. Raportoare era doamna Sidonia Iedrevska. Deci există cel puțin două transferuri, deci numărul 11 și numărul 21. Sidonia, te rog. Da, într-adevăr, există două solicitări de transfer uh, înaintate de către comisie. Unul este numărul 11, se referă la cheltuieli administrative și avem, de fapt, o explicație foarte exhaustivă înaintată de către Comisie în acest dosar, dar, după părerea mea, ar fi bine, ar fi util dacă Comisia ar putea să ia cuvântul exact chiar acum, să ne explice câteva uh, din marile schimbări ce sunt propuse în acest transfer, în această solicitare de transfer. Domnul președinte, mulțumesc, Sidonia. Domnul director, sunteți gata să aduceți precizări? Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să explic caracteristicile principale ale acestui transfer. Uh, în momentul în care Comisia pregătește proiectul de buget și acesta a fost pregătit în aprilie 2010, deci acum 15 uh, luni, a solicitat fonduri pentru cheltuielile administrative, pentru descentralizare, studii, comisii, întruniri, conferințe, uh, personal interimar și acele departamente ale comisiei care acoperă diferite uh, politici și diferite titluri la buget. Acum, de când s-a instaurat Comisia a existat o reorganizare și astfel în bugetul 2011 autoritatea bugetară a hotărât să reducă cu 7 milioane cheltuielile acordate pentru întâlniri, conferințe și comisii de lucru. Transferul pe care îl solicităm acum este făcut pentru a realoca acele fonduri care erau uh, Uh, împărțite în funcție de departamente și titluri bugetare, tocmai pentru a face față nevoilor care sunt mai urgente și având în vedere noua reorganizare, noile uh, uh, prevederi financiare adoptate la buget. Deci, o parte din transfer va fi utilizată pentru a crește numărul de întâlniri și întruniri va fi utilizată pentru a întări capacitatea direcțiilor generale și ale comisiei de a fi implicată mai direct în uh, criza economică și monitorizarea acesteia în statele membre. De asemenea, ne dorim să creștem capacitatea noastră de a face față ajutorului umanitar ce trebuie acordat și solicitărilor de protecție. De asemenea, ne dorim să întărim activitățile de coordonare cu diferitele acțiuni luate la nivel uh, de afaceri externe, având în vedere că s-a creat Serviciul European pentru Acțiune Externă, ceea ce înainte de fapt era Direcția Generală Relex. Acum a devenit Serviciul European pentru Acțiune Externă. Deci vedeți că a existat acea nevoie de a avea un minim de coordonare între cele pe care le, uh, acțiunile pe care le desfășoară Comisia și acțiunile pe care le desfășoară SAE. De asemenea, ne dorim să întărim uh, anumite direcții de lucru, spre exemplu, monitorizarea inițiativei pentru cetățenia europeană. Și după cum vedeți, există o redistribuire a sarcinilor uh, în direcțiile generale. Per ansamblu ajungem la 3,5% din uh, suma totală a acestor cheltuieli și ideea este să reducem aceste alocări în așa fel încât acestea să corespundă direct cu nevoile reale la 15 luni după uh, momentul în care Comisia a înaintat proiectul de raport. Cam atât, domnule președinte, și mulțumesc pentru atenție, domnul președinte. Mulțumesc, domnule director, și aș vrea să știu acum, domnul raportor Sidonia, ce propuneți? După aceste explicații, eu aș recomanda să votăm pentru acest transfer. Deci, supun la vot această solicitare de transfer, numărul 11 din partea Comisiei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Două persoane împotrivă. Doamna Andreasen s-a întors în sală. Am votat amendamentele dumneavoastră, deși nu erați prezent, Adinaoș. Foarte bine. Abțineri? Nu sunt abțineri? Atunci acest transfer se adoptă. Acum, uh, solicitarea de transfer numărul 21. Doamna Sidonia Jedrevska. Această solicitare de transfer este controversată, după părerea mea. Uh, în orice caz, se referă la un subiect controversat și anume negocierile de anul trecut. E vorba de un transfer care cere o eliberare a rezervei, rezervă pe care noi am introdus-o pentru a convinge Comisia Europeană să revizuiască contul de conduită al uh, comisarilor europeni. Și Comisia Europeană a făcut o comunicare la finalul anului trecut uh, că, într-adevăr, va întreprinde o revizuire a acestui cod de conduită. Atunci, în consecință, Parlamentul European a fost informat de schimbările care au fost introduse în acest cod și a cerut câteva schimbări suplimentare uh, într-o scrisoare adresată în decembrie de către, de către președintele Parlamentului European. Deci am făcut câteva solicitări suplimentare, uh, câteva de modificări suplimentare în codul de conduită și apoi acestea ne-au uh, uh, fost înaintate în luna aprilie, deci au trecut câteva, au trecut câteva luni până când s-a făcut acest lucru și deci, în consecință, Comisia ne cere să eliberăm această rezervă, având în vedere că schimbările au fost introduse. Dar, după părerea mea, într-adevăr, modificările pe care doream să le obținem sunt înscrise în noul document. Dar dacă îmi permiteți, domnule președinte, cred că ar fi bine să avem o dezbatere, pentru că, după părerea mea, anumiți colegi ar mai putea să aibă anumite comentarii. Și dacă, pentru că noi nu am avut posibilitatea să dezbatem acest subiect înainte. E adevărat că e un subiect, în general, pe care îl dezbatem de multe ori, dar nu concret pe marginea textului. Textul nu a fost disponibil în ședința noastră, a comisiei noastre și aș dori să știu uh, care este părerea colegilor mei referitor la aceste modificări. Domnul președinte, deci, doamna raportor întreabă dacă există colegi care ar avea comentarii sau uh, observații. Doamna Ingeborg, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de părere că ar trebui să sărbătorim un adevărat succes Mie mi se pare un lucru bun faptul că, până la urmă, Comisia și-a schimbat atitudinea, deși n-a avut nevoie decât de 2 ani de zile pentru face, a face acest lucru. Ce înseamnă 2 ani în evoluția întregii omeniri? Absolut nimic. Deci vedeți că am făcut câțiva pași înainte, într-adevăr există acel prag înainte de reformă și după reformă. Subiectele care nu au fost rezolvate se referă la sumele tranzitorii. Asta face parte dintr-un regulament al Consiliului, ceea ce înseamnă că un comisar, indiferent care va fi postul său ulterior, are voie, are dreptul să primească indemnități, uh, um, sume considerate drept indemnizații tranzitorii. Apoi, în contextul uh, discuției referitor la lobbying, și asta e un aspect important. Uh, la începutul discuțiilor noastre nu prevăzusem o astfel de prevedere, deci nu putem decât să fim încântați. Domnul președinte, da, toată lumea e conștientă de faptul că e, de fapt, un moment istoric. Doamna Ingeborg care adresează felicitări comisiei. Nu mai dorește nimeni să intervină atunci, domn Sidonia? Recomandați să adoptăm acest transfer? Foarte bine, atunci vă supun la vot această solicitare de transfer numărul 21, care se bucură de sprijinul doamnei Ingeborg Gressel și din partea doamnei Sidonia Jedrevska. Raportor, cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Trei persoane. Abțineri? Nu sunt abțineri. Atunci această solicitare de transfer este adoptată. Deci, asta în ceea ce privește bugetul comisiei. Acum, referitor la celelalte instituții, mai avem un singur transfer și anume C4. Dau cuvântul doamnei Helga Truppel. Um, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Transferul C4 se afla deja pe ordinea noastră de zi acum două săptămâni și, de fapt, se referă la Parlament și e vorba de eliberarea rezervei de 5 milioane de euro pentru uh, programe informatice. Anul trecut, Parlamentul a hotărât să pună această sumă în rezervă uh, până când va obține mai multe uh, informații în ceea ce privește mobilitatea. Uh, Uh, acestui proiect uh, informatic. Și s-a cerut de asemenea și o analiză mai aprofundată, discuții mai aprofundate pe această temă. Acum, în ceea ce privește primul punct al analizei, într-adevăr, am primit informații detaliate, amănunțite, care însoțesc această solicitare de transfer. În ceea ce privește al doilea punct, a fost informată că un grup uh, de coordonare din punct de vedere informatic a fost instaurat, ei se întâlnesc de multe ori și discută în mod repetat toate problemele informatice ce apar în Parlament și există reprezentanți din partea grupurilor politice care participă la acest grup de coordonare. Și deci aș sugera, domnule președinte, să dăm cuvântul acum unui reprezentant din partea Direcției Generale uh, ITEC, în așa fel încât să avem mai multe informații pe marginea acestui grup și a muncii desfășurate acolo și eventual Uh, ce pot să vă mai spun este că săptămâna trecută am discutat cu responsabilul acestei direcții generale uh, în Luxemburg și Tocmai de aceea a trimis astăzi o reprezentantă pentru a ne informa care sunt proiectele, uh, având în vedere solicitarea noastră de implicare a uh, europarlamentarilor în acest grup de uh, coordonare. Și deci ulterior aș vrea mai întâi, uh, ulterior am să vă dau uh, recomandarea mea, dar mai întâi aș vrea să văd ce are de spus această reprezentantă din partea Direcției Generale. Deci, am să dau acum cuvântul doamnei Marie-Cécile Bernard din partea DG iTech. Doamna uh, Bernard, vreți să răspundeți la întrebările adresate de raportor? Uh, merci, monsieur le président. Merci, madame. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Trupel, pentru întrebări. Eu reprezint uh, Direcția Generală ITEC, iar directorul general, domnul Vile, la uh, Um, are uh, o întâlnire la Luxemburg cu secretarul general și, din păcate, iată, nu a putut participa la această reuniune de astăzi. În ceea ce privește lămurile uh, necesare pentru ICT Map Coordination Group, acest uh, grup um, a fost ideea vicepreședintele pe chestiuni IT la Parlamentul European Eh, în urma întrebărilor care au fost adresate, eh, domnia sa a scris președinților grupurilor politici pentru a le propune această, acest sistem și pentru a le cere un reprezentant din partea fiecărui grup politic. Această inițiativă a fost îmbrățișată de toate grupurile politice, iar eh, toți deputații au fost uh, numiți, avem unul de la fiecare, un deputat de la fiecare grup politic, de la grupurile politice, de la grupurile politice uh, doi, uh, grupurile politice mai mari doi deputați, avem avem și un reprezentant al asistenților parlamentari în acest grup. De la înființarea sa, grupul s-a reunit de trei ori, iar următoarea reuniune are loc joi, iar următoarea după aceea, pe 30 septembrie, acest grup este un for de dezbatere pentru a înțelege mai bine domeniul informaticii în Parlamentul European și sistemele informatice complexe datorită dimensiunii noastre și datorită activităților pe care le desfășurăm, precum și din cauza celor trei sedi ale Parlamentului European. Toate proiectele prezentate acestui grup reprezintă proiecte în curs de dezvoltare care uh, au ca fir roșu strategia pe termen mediu stabilită de birou pe 24 martie 2010. Astfel, la ora actuală, astăzi e drept că acest grup când se va reuni joi, va studia proiectele uh, de Wi-Fi despre care am dezbătut în decembrie anul trecut. În ceea ce privește mobilitatea, avem proiectul semnăturii digitale, care uh, aici se vorba despre mobilitate, care înseamnă nu numai smartphone-urile și tabletele, ci uh, întregul mediu informativ uh, a, pentru aceste suporturi care este necesar. Deci ne ocupăm, iată, de semnătura digitală care va permite tuturor deputaților să uh, semneze de la distanță amendamente, deci în deplasare. Ne ocupăm acum și de proiectul Paperless Program, care se bazează pe e-committee și e-meetings, două dimensiuni. Deci, e-committee este un suport care permite uh, punerea tuturor documentelor care țin de o anumită comisie uh, într-un format care le face accesibile imediat. Acest proiect uh, este în faza de test între, la trei comisii, la LIBE, Juri și DEVE. Acest proiect a fost prezentat uh, acestui grup de coordonare care l-a considerat foarte bine pus la punct, mai ales datorită posibilității de îmbogățire a activității și deci a continuat să dea orientări pentru evoluțiile ulterioare. Proiectul e-committee va fi pus la punct până la sfârșitul anului, va fi generalizat, mai avem și e-meetings care vă permite să aveți acces la documente nu numai uh, pe hârtie, ci și în format electronic și, în egală măsură, veți putea trimite acest document electronic și coordonatorilor dumneavoastră. Dacă doriți, vă stau la dispoziție pentru informații ulterioare. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Deci, astfel permitem uh, și celelalte comisii europene din Parlamentul European să lucreze la fel de bine ca uh, Comisia pentru Bugete. Domnul Manca a cerut cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-am primit astăzi e-meetings uh, și astfel de proiecte se vor, uh, vor fi discutate în septembrie, chiar dacă nu avem încă la dispoziție o analiză care să ne arate care va fi reducerea în termen de uh, hârtie folosită a acestui proiect. Nu avem niciun studiu al costurilor. Uh, acesta va fi gata în luna septembrie. Aș dori să o întreb pe doamna raportor ce părere are despre aceste lucruri, dar fiindcă nu avem încă uh, date suficiente pentru a um, elibera toată rezerva, poate am putea să eliberăm doar o parte și apoi să eliberăm pe toate când vom avea uh, informațiile complete, fiindcă uh, da, uh, se mai dorește un comentariu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer și la întrebarea doamnei uh, Trupel. Eu sunt unul dintre parlamentarii care este activ în acest grup amintit. Și știu că colegul nostru Viland este foarte activ și împreună cu Dice ITEC este întotdeauna la dispoziția interesenților. A organizat tot felul de întâlniri uh, referitoare la posibilitățile de modificare uh, digitală a a Parlamentului nostru. Există uh, diferite posibilități de digitalizare, de comunicare înspre exterior, uh, diferite lucruri, uh, detalii mici, de exemplu un app pentru Parlamentul European și ne-au fost prezentate tocmai diferite uh, detalii și, uh, desigur, întrebarea referitoare la structura costurilor. Um, pe noi ne interesează tocmai aceste costuri, însă eu personal aș avea o, o pledoarie în acest sens, deoarece văd că acest grup este foarte activ și face progrese foarte bune și um, din punctul de vedere al uh, comunicării, Parlamentul produce o cantitate mare de hârtie și pentru de aceea este foarte important să um, permitem folosirea acestei uh, rezerve. Și ar fi interesant să vedem, într-adevăr, cât ce, ce economii vom face uh, prin, uh, prin uh, intrarea în acest domeniu digital, economii în, legate de costuri de hârtie, dar apoi ar trebui să vedem care sunt costurile uh, clare de hardware uh, pentru a intra în această nouă uh, digitală. Fernandes. Domnule Fernandez, mulțumesc, domnule președinte. Putem să eliberăm rezerva, după părerea noastră. Această chestiune a fost dezbătută suficient aici. Cu toții suntem de acord că noile tehnologii uh, fără fir uh, duc la reducerea birocrației, uh, uh, folosirii hârtiei ca și sporirea eficienței, toate acestea sunt obiective pe care dorim să le punem în practică. Dar, dat fiind informațiile pe care le-am obținut și dat fiind rezultatele pe care le-am, le-am primit, cred că putem elibera rezerva. Mulțumesc, Elga. Ce propunere aveți? Vă mulțumesc pentru acest schimb de păreri și pentru informațiile pe care le-am primit uh, de la reprezentanții, reprezentantul serviciilor uh, IT. Mă bucur că începem acum și permitem serviciilor să funcționeze, mai ales în ceea ce privește Wi-Fi. Avem nevoie de, de Wi-Fi în toate sălile, deocamdată nu avem și nevoia este presantă, dar uh, sunt de acord uh, cu ce spune domnul Manca în ceea ce privește evaluarea necesară a uh, e-meetings și e-committings, aceste două programe, și pentru a fi sigur că am înțeles ce înseamnă și că avem totul pus la punct, vă recomand să preluăm din uh, rezervă doar 3,5 milioane acum și restul banilor să fie liberați mai târziu, când vom avea toate informațiile pentru a pentru a înțelege foarte bine cum stau lucrurile. Mă bucur că avem acest grup de uh, lucru uh, TIC. Uh, este o idee foarte bună, dar deocamdată vă recomand eliberarea um, parțială a rezervei. Bun, propunerea doamnei raportor este să uh, să eliberăm rezerva în uh, este vorba de 3,5 3,4 milioane, nu 5 milioane cum s-a propus uh, inițial. Domnule Fernandez, doriți să luați cuvântul? Aș dori să adresez o întrebare. Puteți să-mi explicați, doamna raportor, de ce 3,4, de ce nu 3,3, de ce nu 3,6 sau 7? De unde a ieșit uh, cifra asta? Vă mulțumesc. Helga. Helga. Am uh, studiat documentele oferite de servicii și uh, scria acolo că aceasta este suma necesară pentru Wi-Fi iar uh, în ceea ce privește telefon, telefoane prin protocoale IP, uh, deci e vorba de o, un proiect uh, ulterior, putem elibera sumele mai târziu. Iată de aici reiese suma 3,5 milioane. Nu mă opun celorlalte inițiative, dar ar trebui să avem o dezbatere mai târziu, odată ce vom ști care este evaluarea pe care o va face grupul de lucru uh, TIC cu privire la e-meetings și e-meetings. Aceste, această cifră o găsiți în documente, fiindcă uh, este foarte clar că facem această diferență, uh, domnul președinte. Bun, deci Paharul este pe jumătate plin. Cine este pentru propunerea raporto- raportoarei de a elibera această sumă din rezervă? Deci e vorba de 3,4. Cine este împotrivă? Nimeni. Abțineri? Trei abțineri. Bun, vă mulțumesc. Deci avem 3,4 milioane eliberate din rezervă. Iată, am terminat cu transferurile. Mulțumesc, domnule raportor, în ceea ce este politica clădirilor. Doamna Holmeier ne explică proiectul uh, clădirilor în ceea ce privește SAE. Vă reamintiți că am dat undă verde într-un cadru financiar și juridic uh, care ne-a fost prezentat, uh, cerând să, ni se, să ne fim înștiințați de uh, schimbările ulterioare. Se pare că așa stau lucrurile. O rog pe deci pe Monica să ne prezinte situația. Domnule președinte, astăzi pot să fiu foarte succintă, deoarece abia vineri um, Serviciul de Acțiune Europeană Externă va avea propunerea finală și am fost rugată să clarific anumite aspecte dificile. De exemplu, costurile legate de insta- de instalații, dacă este vorba de 20,6 milioane de euro sau de o altă, sau este vorba de o altă sumă, de exemplu, există calcule care ne arată că um, va fi vorba de 36 de milioane de euro. Aici sunt incluse însă și costuri legate de securizarea clădirii respective. Noi am dorit să știm dacă se așteaptă plătirea unor uh, dobânzi pe perioada respectivă. Ni s-a spus că nu, nu va fi vorba de plata unor dobânzi, dar ar, uh, ar mai exista anumite probleme care ar trebui să fie rezolvate. Până la urmă nu este vorba de costuri suplimentare imense, însă va trebui, va trebui să discutăm despre acest lucru, deoarece uh, în anul 2011 acest serviciu nu a avut la dispoziție suficiente um, fonduri. Deci va trebui să discutăm în um, data viitoare uh, ce se va întâmpla cu această parte pentru um, alocată pentru um, instalațiile care trebuie uh, montate în această clădire, costul care trebuie să fie um, calculate pe 30 de ani sau ce ar trebui să facem cu ele? și știm <laughs> care este tendința clădirilor din Belgia. Au tendința să, um, să învechească foarte repede și să prezinte niște sim- simptome foarte clare după 20 de ani. Și un contract um, abuziv ar însemna pentru noi că o mare parte a uh, costurilor vor merge în uh, în uh, renovări uh, care țin, de exemplu, de montarea unei noi instalații de încălzire pentru clădirea respectivă și aceste costuri ar trebui să fie preluate de noi acum. Acest, acestea sunt aspectele pe care dorim să le clarificăm și abia la jumătatea lunii iulie vom avea părerea finală. Deci, dacă înțeleg eu bine, recomandarea noastră este să avem un aviz cu aplicarea articolului 179 aliniatul 3 al regulamentului Parlamentului European. Deci avem 15 zile la dispoziție. De hotărârea trebuie luată în luna iulie. Domnule președinte, Serviciul European de Acțiune eh, Externă a cerut această amânare cu 14 zile. Très bien. Domnul președinte, foarte bine. Uh, dacă am înțeles eu bine, evaluarea dumneavoastră era cam rapidă în ceea ce privește soliditatea arhitecturii belgiene. Văd că doamna Isabel Durand a reacționat. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Durand. Nu, era doar o glumă. După părerea mea, clădirile belgiene sunt uh, de bună calitate. S-a întrerupt microfonul vorbitoarei. Dar era, era un microfon nemțesc, de-aia s-a întrerupt. Deci e o glumă, glumă. Profit de ocazie pentru a cere colegei noastre și domnului președinte, dincolo de uh, deciziile pe care trebuie să le luăm, pentru că știm că există acest CIA și că are nevoie de clădiri, e bine, aș fi vrut să vă rog să avem la un moment dat un schimb de opinii în ceea ce privește perspectivele viitoare ale Comisiei pentru Clădiri, pentru politică imobiliară, pentru că știu că există proiecte de extindere și ar fi bine uh, să acordăm atenție asupra acestui uh, subiect. Câți metri pătrați avem nevoie, în așa fel încât să reunim toți agenții într-un singur loc, să avem o viziune pe termen lung, dincolo de SAE, despre modul în care Comisia uh, va reorganiza personalul său, dincolo deci de aceste uh, solicitări de extindere cerute de Parlamentul European. Ar fi bine, ar fi bine să avem o analiză a acestui subiect, Uh, referitor la extindere și la finanțare, modul în care vor fi reorganizați acești agenți pe într-o singură clădire, pentru că nu va fi neutru din punct de vedere bugetar, ar fi bine să avem deci un astfel de schimb de opinii. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, Izabel, mulțumesc și doamnei raportor. Monica, te rog. Uh, nu cam scurt. Foarte pe scurt, astăzi am avut o discuție constructivă cu Comisia și am ajuns la concluzia că Trebuie să facem tocmai acest lucru. Trebuie să primim informații um, înaintea uh, planificării unor asemenea proiecte. Deci ar trebui să existe uh, un ciclu uh, în cadrul căruia, ciclu de informare în cadrul căruia să aflăm din partea Comisiei în fiecare an uh, care sunt proiectele mari uh, planificate. Însă Comisia uh, Um, nu se află însă în situația de a ne prezenta acum aceste informații. Bine. Foarte bine, spune domnul președinte, vă mulțumesc. Deci, reținem propunerea făcută de doamna raportor și anume de a exprima în mod formal un aviz și vom examina uh, la următoarea ședință acest aviz. Iată că am terminat cu voturile, ne mai rămân două puncte care trebuie rezolvate și anume punctul 10 referitor la Platforma Europeană de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale. Raportorul nostru este domnul Cozolino. Îmi pare rău că am amânat oarecum uh, examinarea acestui punct, dar vă rog, aveți cuvântul. Si, brevi, brevemente, respect. Foarte pe scurt, domnule președinte. În ceea ce privește Uh, săptămâna, uh, dezbaterile pe care le-am avut săptămâna trecută. Avem două elemente noi asupra cărora ar fi bine să revenim. Un număr semnificativ de emendamenti. Colegii au înaintat destul de multe amendamente referitoare, de exemplu, la sărăcia în zonele rurale. De exemplu, s-a atras atenția că avem nevoie de instrumente inovatoare, cum ar fi microcredite pentru IMM-uri, Apoi ar trebui uh, implicată mai mult societatea civilă în uh, cadrul dezvoltării acestei strategii europene de combatere a sărăciei. Am putut uh, accepta diferite amendamente care pun mai mult accent pe instrumentele financiare și pe necesitatea de a exista o mai bună coordonare a instrumentelor financiare, mai ales în ceea ce privește folosirea fondurilor structurale. În cazul acestor multe amendamente, va fi posibil să facem eventual câteva amendamente de compromis pentru a ține cont de diferitele propuneri. Există o noutate față de săptămâna trecută, pe baza unei hotărâri a Curții Europene de Justiție, se cere Comisiei, sau respectiv Comisia a anunțat în urma acestei hotărâri, creșterea Uh, reducerea uh, fondurilor la 135 de milioane pentru proiecte um, uh, alimentare în favoarea cetățenilor din Uniunea Europeană. Este vorba de o măsură foarte importantă, deoarece, pe de-o, pe de-o parte, este vorba de probleme legate de produ- producția agricolă și de piețele agricole și aici se începe o discuție legată de uh, competitivitate, o temă care nu este deloc uh, ușoară în Europa. Pe de altă parte, este vorba de un instrument important, important mai ales uh, în ceea ce privește transportarea alimentelor în zonele unde este nevoie de aceste alimente. Până la urmă este vorba de o măsură dublă uh, care ține seama atât de caracteristicile pieței, dar uh, în același timp rezolvă anumite aspecte legate de sărăcie, mai ales în estul Europei. Cred că este util să vedem împreună dacă dorim să obligăm Comisia din acest punct de vedere, ținând cont și de hotărârea Curții Europene de Justiție. Pentru anul 2012 sunt prevăzute 500 de milioane de euro, bani care, desigur, pot, uh, uh, pot uh, ajuta foarte mult, mai ales în ceea ce privește um, distribuirea alimentelor. Apoi, un alt punct. Un nou aspect nou față de discuția pe care am avut uh, săptămâna trecută. Vă mulțumesc, am două două solicitări de luare de cuvânt. Mai zi, domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit cu mare interes raportul colegului nostru. Acum, în ceea ce privește acele 500 de milioane, în ceea ce privește fondul de uh, distribuire a alimentelor pentru persoanele cele mai defavorizate. Aș face o observație de natură politică. Uitați-vă la de poziția Curții de Justiție, care se bazează pe o temelie juridică a acestui fin- acestei finanțări, care spune în mod clar că acest lucru nu corespunde cu rubrica politice agricole, nu corespunde cu capacitatea reală de a utiliza, din punct de vedere financiar, aceste sume. Deci, întrebarea este următoarea Anul acesta noi am observat deja dificultăți mari în țările europene uh, referitoare la acest buget și alocarea acestuia și deci ne este greu să satisfacem solicitările ce au fost înaintate. Cele 700 de milioane angajate de către Uniunea Europeană minus cele 500 de milioane reprezintă o parte importantă a, de finanțare pentru Uh, rezervele alimentare pentru băncile de produse alimentare în Europa. Știu că asta pune probleme pentru politica agricolă. Știu că există o decizie a Curții de Justiție care este interesantă din punct de vedere juridic și cu siguranță interesantă și din punct de vedere bugetar. Dar întrebarea este, sosește curând iarna. Cum vom aborda iarna? Pentru că decizia va fi luată peste patru luni de zile. Cum vom aborda iarna? Vom avea deci o poziție pe care toată lumea o înțelege teoretic, dar care va avea un impact negativ din punct de vedere al credibilității și reputației uh, instituțiilor europene? Uitați-vă la titlurile din ziare. Uh, Europa, Uniunea Europeană nu mai acordă alimente celor săraci. Putem să ne permitem astfel de titluri? Nu mai putem avea uh, posibilitatea de a interveni în situații de urgență, de a utiliza astfel de situații de urgență, atât la noi la Parlament cât și la Comisia Europeană? Pentru că așa cum sunt lansate lucrurile, e clar că dezbaterea va dura cel puțin 2 ani de zile și atunci unde este acel colac de salvare într-o situație care nu așteaptă ca noi să avem o dezbatere juridică indiferent cât de interesant ar fi ea. Aici e vorba de decizii. Uh, e adevărat că trebuie să vedem cum anume acest lucru va afecta politica agricolă comună, dar trebuie să găsim o portiță de ieșire în cele trei luni ce urmează pentru aceste 500 de milioane. Avem o catastrofă umanitară la noi acasă și avem răspundere în acest domeniu. Deci care e propunerea concretă pentru a ieși din acest impas, cel puțin din punct de vedere, mă rog, în mod temporar? Deci, timp necesar pentru a găsi o soluție pe fond, pe fond juridic și bugetar. Ce vom face cu cele 80 de milioane de persoane care au de produse alimentare? Domnul președinte, mulțumesc și acum domnul, doamna Loal Sabal. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că ne aflăm pe aceeași linie de gândire, pentru că și eu am cerut cuvântul în momentul în care domnul Coțolino a menționat acea sentință a Tribunalului uh, uh, a Curții Europene de Justiție, uh, care nu ne permite să utilizăm acele 500 de milioane de euro pentru a cumpăra alimente, ci pentru a constitui un excedent. Dar, poate că da, într-adevăr, sentința din punct de vedere juridic este impecabilă, însă ceea ce ne revine nouă drept sarcina este următoarea, să răspundem cum anume vom face. Dacă nu vom putea cumpăra excedente de produse agricole cu aceste sume, ce vom face cu aceste 80 de milioane de persoane? Haideți să facem ceva concret și eventual ulterior să trimitem o scrisoare, eu știu, la Consiliul, la Comisie. Mie mi-e indiferent când, unde, cum și care. Dar Ideea e că trebuie să evităm orice, uh, orice întârziere, pentru că oamenii au nevoie de aceste sume. Și vedem că această sentință ajunge într-un moment dificil pentru foarte multe familii din țările europene. De aceea, aceste 80 de milioane de persoane au nevoie de posibilitatea de a utiliza, de a accesa aceste fonduri și sper că președinția poloneză va prefa înainta o propunere de regulament, însă nu știm cât de repede se va putea face acest lucru, când de repede va putea fi aprobat, cum anume. De aceea, știți că se apropie vacanța de vară, de aceea, așa cum spunea și domnul Riche, trebuie să găsim o soluție intermediară, temporară, uh, dar care să nu penalizeze aceste 80 de milioane de persoane care ar trebui să poată beneficia de acest program de ajutor alimentar. Domnul președinte, da, vă mulțumesc. E adevărat că această sentință, această decizie luată de Curtea de Justiție a dus la reacții destul de aprinse exprimate de raportori, exprimate de colegul nostru Riche. Marea dificultate este următoarea, este că nu mai avem un temeliu, temei juridic și știți că în instituțiile europene nu putem cheltui bani dacă nu avem un temei juridic. Deci va trebui să găsim un alt temei juridic. Dar la prima vedere, am senzația că putem fie să creăm un program nou care cere doar o majoritate calificată la Consiliu sau eventual să utilizăm articolul 352 care cere o unanimitate la Consiliu. Dar Problema e de natură politică. Curtea de Justiție a luat această decizie. De ce? Pentru că anumite state membre s-au adresat Curții de Justiție. Și nu e vorba de state uh, membre mici, ci mari, care sunt contributori neți la uh, bugetul european. Deci, dificultatea cu care ne vom confrunta va fi la nivel politic, față de Consiliu, pentru că trebuie să găsim o altă majoritate la Consiliu. Este clar, noi am spus la comisia noastră de trei ani de zile acest lucru. Comisia a afirmat deja încă de 2008 că era nevoie de un nou, un nou temei juridic și l-a propus deja. În momentul în care are loc reforma politicii agricole comune, în momentul în care nu mai avem excedente, dar în momentul în care, între timp, în momentul în care încă mai existau acele excedente, s-a instaurat acest sistem favorabil populațiilor uh, cu dificultăți, e nevoie de un temei juridic pentru ca programul să poată continua. Însă un anumit număr de state membre s-au opus și unii au mers chiar și mai departe și s-au adresat curții de justiție și au avut câștig de cauză. Și din câte înțeleg eu, aceleași state membre spun, da știți că avem și principiul de subsidiaritate. Ar fi de mirare ca în țări în care există uh, taxe obligatorii care reprezintă până la 40% din PIB să nu fim în stare să venim în ajutorul celor care sunt cei mai săraci și să cerem bugetul european care nu reprezintă decât 1% din PIB să îndeplinească această sarcină. Vedeți deci că e vorba de o dezbatere politică destul de complicată. Acum, imediat, într-un termen scurt, așa cum ați subliniat, ne confruntăm cu o situație de urgență și va trebui să găsim o soluție. Ceea ce eu v-aș propune, și domnul raportor ne va spune care este concluzia sa, ce v-aș propune este ca pe următoarea ordine de zi a Comisiei de Bugete să înscriem acest punct, să avertizăm Comisia că vom avea această dezbatere, să avertizăm președinția poloneză a Consiliului că vom avea această dezbatere, în așa fel încât să ne prezinte inițiativele politice pe care doresc să le întreprindă, dacă își doresc să aibă astfel de inițiative pe termen scurt. Și vom vedea care sunt prezentările și vom trage concluzii. Vom vedea dacă vom putea avea un proiect de buget uh, rectificativ pentru 2011, am putea avea o scrisoare rectificativă pentru 2012 și deci plecând de la aceste elemente, vom vedea ceea ce se va putea face în mod concret. Domnul raportor, doriți să interveniți? Domnul Cozolino, vă rog. Stando esattamente sulle, sulle misure che lei indicava. În ceea ce privește măsurile propuse de dumneavoastră, cred că putem să facem într-adevăr așa. Am putea accepta un amend din acest punct de vedere care să exprime această voință a Comisiei cerem comisiei să ne raporteze, însă să nu uităm că este vorba de un lucru foarte urgent. Va afecta bugetul 2012 și ar fi bine să găsim o soluție pentru a nu pierde um, acești bani. Până la urmă este vorba de doar 113 milioane, este vorba de 113 milioane din 500 de milioane. O reducere efectivă a acestui program de 65%. Noi discutăm până la urmă combaterea uh, sărăciei și toată această platformă europeană de uh, combatere a sărăciei devine uh, un lucru abstract dacă reducem fondurile dedicate acestui lucru. Deci ar trebui să auzim care este poziția uh, comisiei și apoi... Bun, mulțumesc foarte mult. Bun, vă reamintesc că după schimbul de păreri pe care l-am avut, calendarul provizoriu este următorul termenul limit pentru amendamente. Era do- data de 21 sub rezervă compromisului posibil semnat de raportor și putem să adoptăm pe 12-13 iulie asta în cazul în care Comisia pentru Ocupare competentă pe fond ar fi uh, a, adoptat acest document și apoi va fi, ar fi fost votat în plenar. Punctul 9 al lui Laszlo Surian uh, privind semestrul european. Domnul raportor, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost doar unul dintre raportorii din Umbra și ultima dată când am discutat acest lucru, am făcut-o pe larg. Între timp, am obținut toate amendamentele și majoritatea acestor uh, amendamente pot fi salutate. Unele amendamente care păstrează Idee originale sau doresc să o ducă mai departe pot fi comasate în anumite compromisuri pentru a avea o structură mai, mai bună. Ținând cont de faptul că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori mai degrabă acum să ascult părerile raportorilor um-, din umbră, mai ales din partea grupului ALDE și sper că uh, cu timpul vom putea uh, avea acest aviz care să respecte calendarul original. Merci, monsieur Donc, je comprends que le shadow... Mulțumesc, domnule raportor. Am înțeles că un, un raportor din numărul din partea liberalelor este în sală. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să uh, mulțumesc și pentru munca depusă. Noi am uh, înaintat câteva amendamente și acum doresc să explic aceste amendamente. Este vorba de șase și ne dorim pur și simplu să clarificăm anumite uh, lucruri în contextul pachetului guvernanței economice. Cunoaștem foarte bine acest semestru economic european și, în primul rând, este important să înțelegem că nu trebuie să ducem la o contradicție între semestrul european și principiile subsidiarității. Cred că aceste două lucruri se pot uh, împăca foarte bine și uh, situația economică actuală ne arată cât de necesar este ca semestrul european să uh, se bucură de succes. Anumite amendamente sublinează acest lucru. Uh, și, de asemenea, subliniem anumite aspecte legate de buna funcționare a pieței unice. Um, subliniem, de asemenea, evitarea structurilor duble și uh, ar trebui să, uh, eventual, să fie inclus acest dialog anual cu parlamentele naționale. Ar fi important ca discuțiile cu parlamentele naționale să fie cât mai bune. Pot să vă spun din propria uh, experiență, Parlamentul din Finlanda a avut o abordare foarte sceptică uh, față de acest uh, semestru european. În foarte mulți parlamentari din Finlanda au sentimentul că pierd foarte multe prerogative uh, în favoarea uh, Parlamentului European, de exemplu. Deci uh, trebuie să lucrăm, să convingem oamenii să nu creăm acest conf- uh, conflict. Apoi, am înaintat câteva amendamente referitoare la strategia 2020 aceasta ar fi uh, remarcile mele și uh, sper că Laslo va putea să redacteze uh, bune comp- uh, amendamente de compromis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci, mon cher coleg. Effectivement... Mulțumesc. Uh, da, am fost puțin plecat uh, mai devreme, fiindcă am participat o oră la o dezbatere organizată de PPE. PPE-ul invitase pentru astăzi și mâine pe președinții grupurilor parlamentare PPE din cele 27 de state membre, deci bineînțeles nu au fost reprezentate toate parlamentele europene, dar cel puțin jumătate erau reprezentate, printre care și parlamentul finlandez, francez, german și bineînțeles președinția ungar era și ea reprezentată. Era vorba despre semestrul european uh, la această reuniune, iar uh, prezent a fost și președintele Baros și președintele Barroso și uh, eu a, s-a insistat asupra faptului că în fiecare țară există un acord între guvern și parlament pentru a se asigura că parlamentul uh, național este face parte din, din programul de reformă indicat de Comisia Europeană, ceea ce vește așa numitul semestru european. Acest lucru nu este suficient și este foarte important acum ca parlamentele naționale să însoțească procesul de reflexie în ceea ce privește dimensiunea europeană comună. Acest lucru este foarte important. Iată de ce în cadrul uh, avizului pregătit de Laszlo Sulian, este foarte important să se propună ca în cadrul semestrului european să existe cel puțin o întâlnire, poate mai multe, a parlamentelor naționale uh, cu scopul de a dezbate, bineînțeles alături de Parlamentul European, orientările bugetare comune și pentru a vedea uh, cum uh, va putea fiecare țară să-și respecte angajamentele asumate la nivel european. E vorba, pe de o parte, de disciplină bugetară, de reducerea deficitului a datoriei de reîntoarcere la echilibru. Este vorba aici de perioada 2011 până la 2013, dar și angajamentele de finanțare a acțiunilor uh, emblematice pentru 2020. Este vorba de perioada de finanțare acum 2014-2020. Aceste lucruri merg mână în mână. Este foarte important, de altfel, și colegul nostru Haglund s-a referit la acest lucru, la acțiunile iritate adesea ale colegilor din parlamentele naționale, este foarte important să se arate că nu se dă Bruselului competențe care știrbesc competențele parlamentelor naționale și cele naționale. Este o modalitate aceasta de a exercita competențele împreună într-un domeniu care ține de suveranitatea națională, dar avem nevoie de reguli comune pe care să le stabilim împreună în cadrul Consiliului European, în cadrul pachetului legislativ cu privire la guvernanță, iar apoi să verificăm împreună împreună cum stau lucrurile. Acesta face obiectul unor negocieri care nu s-au încheiat în ceea ce privește pachetul guvernanța economică. Este vorba de uh, raportul doamnei Vortman Cole. Um, săptămâna trecută am adoptat amendamentele acestui raport, dar nu am adoptat și textul final care va fi supus la vot plen- în plenara din iulie și mai apoi trebuie să vedem cum putem în practică uh, cum putem uh, să punem la punct această metodă de lucru a semestrului european care va permite să um, aducă la oaltă parlamentele europene. Dacă dăm impresia că în contextul de criză, în contextul în care uh, punem în, uh, înființăm un sistem de supraveghere, iar Bruselul, bine, general Bruselul, instituțiile europene, își acaparează noi competențe naționale, atunci acest exercițiu este sortit eșecului, va fi respins. Dacă, din potrivă, punem aspect punem accent pe conlucrare, atunci toată lumea va ține cont de faptul că economiile naționale, economiile noastre naționale sunt Uh, legate de funcționarea economiilor vecine la nivel uh, comercial și așa mai departe. Deci nu mai putem să, să stabilim bugetul doar uh, între granițele țării noastre. Mulțumesc colegului Haglund pentru aceste amendamente. Domnule raportor, care sunt concluziile dumneavoastră, vă întreb? First of all, um... În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Principiul subsidiarității este foarte important. În propria mea țară are loc acum o dezbatere. Cei din extrema dreaptă încearcă să demonstreze că semestrul european este din nou un caz în care se pierde uh, subsidiaritatea subsidiaritatea. Și nu acesta este obiectivul acestei idei. Doresc să subliniez cât de important este acest lucru și poate am putea include câteva propoziții care să sublinieze acest lucru. Până la urmă, nu este vorba de un lucru, un aspect legat bugetar, acesta trebuie să fie reflectat în raportul principal și în avizul nostru. Din uh, motive tactice. Aș dori să evit uh, orice remarci critice referitoare la dezbaterea care are loc acum între, um, între parlamentele naționale, care sunt uh, responsabile pentru adoptarea bugetului, și Parlamentul nostru. Uh, Uneori mă îngrijorează, mă îngrijorează și ceea ce dezbaterile trecute, deoarece până la urmă a fost vorba doar de niște întâlniri formale care nu aveau de fapt niciun conținut. Însă după acest semestru europe, european avem o temă concretă. Însă aș dori să păstrăm răspunderea și uh, responsabilitatea comisiei noastre, a Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European. Și cred că, da, uh, cred că ne-am slăbit poziția dacă ne-am pune în competiție cu alte comisii care și-ar dori să preia acest, uh, această temă. Desigur, fiecare comisie are propriile competențe și noi respectăm competențele altora, dar și alții ar trebui să ne respecte competențele noastre. Este o temă sensibilă și ar trebui să fim foarte atenți cum ne formulăm mesajul, pentru că altfel, sau altfel eu salut uh, ideile amintite de Carl, doar acesta, acesta este punctul în care ar trebui să dăm dovadă de uh, mai multă inteligență. și în timpul uh, votului Comisia poate hotărâ asupra acestui mesaj. În final, aș dori să menționez și să aduc aminte colegilor că nu este ușor să înainte să redactezi un aviz. Și aceasta deoarece regulamentul Parlamentului limitează uh, mărimea unui aviz la 1500 de litere. Așadar, textul ori- original nu uh, reflectă în totalitate ideile raportorului. Eu a trebuit să fiu foarte succint și uh, amendamentele sunt foarte importante, tocmai pentru că ele nu sunt acoperite de această limitare a mărimii și uh, veți vedea, drept urmare, că și raportorul a înaintat unele amendamente. Cred că am putea să ne folosim de acest lucru și pe viitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte bine, mulțumesc, domnule raportor. Într-adevăr, plecând de la regulamentul de procedură internă, avem o limită fixată pentru uh, avize că nu e vorba de procedură legislativă, dar în același timp e adevărat, amendamentele pot să suplimenteze volumul inițial prevăzut. Deci vom utiliza această posibilitate. Și, într-adevăr, așa cum uh, sugera uh, domnul raportor, și alte comisii sunt interesate, mai ales Comisia ECON căreia am propus, fie vorba spus între noi, să conlucrăm pe această temă, fără a obține întotdeauna mult entuziasm și succes din partea colegilor, cu excepția unui caz. Și e vorba de acesta. Econ este sesizată pe fond și trebuie să accepte un aviz din partea Comisiei pentru Bugete. Deci iată că avem garanția următoare. Dacă avizul nostru este unul de calitate, el ar putea să fie preluat de Econ. Deci vă mulțumesc, iată că am terminat ordinea noastră de zi. Aș dori să vă amintesc că următoarea ședință oficială are loc în data de 12 iulie și 13 iulie cu începere la ora 15. Dar vă rog să vă pregătiți mai întâi să faceți comentarii miercuri seara sau joi dimineață pe marginea propunerilor pe care le va uh, face în public Comisia Europeană pe tema următorului cadru financiar multianual. Și pentru lucrările noastre, vă rog să păstrați în agendele dumneavoastră un spațiu liber la ora 19 luna viitoare în Strasburg pentru o eventuală ședință excepțională împreună cu domnul comisar Lewandowski referitor la finanțarea cadrului financiar plurianual. anual. Iar pentru marți, după amiază, am putea avea o dezbatere publică în plen împreună cu președintele Barroso. Dacă președintele Barroso vine marți, atunci nu vom avea ședința noastră extraordinară luni seara, dar dacă nu poate veni marți în plen, atunci vom avea ședința noastră extraordinară luni seara, în așa fel încât să avem o primă dezbatere publică pe marginea propunerilor Comisiei Europene, fără să așteptăm ca acest lucru să se facă după vacanțele de vară. Astfel se încheie ședința și amintesc că ședința coordonatorilor lucrătorilor a fost amânată săptămâna viitoare, miercuri după amiaza, în Strasbourg. S-a încheiat ședința.